Proszę Państwa, rozpoczynamy z, opóźnieniem, bo czekamy na. E... Bună dimineața! Suntem puțin în întârziere. Ne așteptăm. Îi așteptăm pe uh, cei care nu sunt, din păcate, încă aici. Și sigur, Așteptăm de ceva vreme, e drept. Avem o ordine dezincărcată și uh, să fiu foarte strict cu, cu timpul de vorbire. Trecem mai departe la ordinea de zi. Punctul 13 prevederile comune privind uh, FEDER a fost amânat la solicitarea doamnei raportor uh, Maria Gabriela Zoană. Sper că sunteți de acord. Această reuniune este difuzată pe internet, avem un regim lingvistic de 19 limbi. Se adoptă procesul verbal. Punct, punctul 4. Descărcarea pe 2017. Bugetul general al Uniunii Europene, raportor, este Mariana Petir. Vom discuta descărcarea de gestiune pentru anul anterior. Și acum dau cuvântul, doamne raportor, vă rog, pe scurt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Comisia Agri își dă avizul cu privire la descărcarea de gestiune a bugetului în fiecare an. Pentru anul 2017, iată, se întâmplă același lucru. Și pe noi ne interesează mai ales executarea bugetului în ceea ce privește politica agricolă comună. Salut constatările Curții de Conturi, care confirmă faptul că nivelul de eroare a scăzut uh, de la 2,5% în 2016 la 2,4% în 2017 în ceea ce privește resursele naturale. Efectul uh, financiar uh, al uh, ratei erorii se reduce și mai mult, dat fiindcă sumele plătite incorrect se vor întoarce la buget. Capacitatea de recuperare a crescut la 2,1% față de 2,0% în 2016. Vreau să subliniez faptul că datele pe care le-am primit uh, în raportul, din raportul Curții de Conturi și informațiile acestea sunt concludente. Trebuie salutate simplificările aduse și uh, abordarea mai prietenoasă față de utilizatori, mulțumită introducerii electronice a datelor și folosirea GSA. Vrem ca sistemul să funcționeze mai eficient, vrem să reducem rata erorii și birocrația pentru fermierii noștri și să le permitem să-și, să-și facă treaba pe care o știu, așa nume să producă alimente de calitate la prețuri bune. Știu că acest raport, din experiență, se poate transforma într-o mini-reformă a PAC. Anul acesta avem ocazia de a înainta amendamente, deci vă recomand să o faceți, să înaintați amendamente la celelalte documente. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportor din umbră, dar uh, iau uh, cuvântul în numele colegei Kadenbach când uh, vă salut acum în numele ei, deci. Vreau să mulțumesc uh, raportoarei pentru activitatea sa. E o veste bună că Curtea de Conturi a confirmat că rata erorii continuă să scadă și că este sub pragul de materialitate. Salut faptul că s-au găsit rate de eroare similare la comisie și la Curtea de Conturi, chiar dacă metodologia este diferită. Uh, rata de eroare a um, Fondului Agricol de Garantare este mai scăzută, 1,92 la 2016 și, și la FEDER Rata, uh, dat fiindcă aceste plăți sunt cofinanțate de statele membre și au o durată mai lungă și sunt proiecte mai complexe, deci la ora actuală rata erorii este 3,7%. Dar e loc de mai bine. Trebuie să se rezolve neajunsurile și dacă e nevoie, indicatorii e nevoie să fie și ei adaptați, formulați mai bine pentru a evita neconformitatea la condițiile de eligibilitate și trebuie să se măsoare cum trebuie rezultatele. Așteptăm cu nerăbdare să vedem care vor fi uh, îmbunătățirile care vor fi aduse de această metodologie pe viitor. E nevoie de o metodă coerentă la nivelul tuturor statelor membre, membre pentru a uh, salvgarda aspectele importante ale acestei politici. Uh, e nevoie de un uh, schimb mai bun de informații și de bune practici pentru a avea acces la datele necesare. În ceea ce se propunea Comisiei cu privire la uh, pacul de după 2020, trebuie să analizăm uh, sursele de eroare actuale pentru a ne asigura că rata erorii va scădea în continuare um, și pe viitor. Iar în ceea ce privește rapoartele speciale ECA, în uh, contextul uh, Uh, PAC-ului uh, o să înaintez niște amendamente. Aștept cu nerăbdare o colaborare fructoasă pentru a putea să reducem și mai mult uh, sursele existente de eroare. Mulțumesc! Doamna Katainen. Mulțumesc! Eu sunt raportor din uh, umbră și vreau să, în primul rând, să mulțumesc doamnei raportor pentru acest text echilibrat. Iar în uh, linii mari uh, înțelegem ce s-a întâmplat în domeniul agriculturii în 2017. Este important că rata erorii este în scădere, în continuare, și trebuie să mergem în aceeași direcție. Asemenea, doamne raportor, vreau să subliniez uh, și eu importanța programelor de dezvoltare a zonei rurale și investițiile în această zonă, în zona rurală. Sunt programe care funcționează foarte bine și au o însemnată foarte mare. Trebuie să fie în continuare susținute prin uh, reformele viitoare inspecțiile la fața locului sunt și ele foarte importante și vreau să vă spun că textul în forma actuală ne mulțumește. Domnul Des. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De mulți ani solicit ca uh, să se facă o diferențiere în ce privește rata erorilor între acele erori care nu au efecte um, și uh, cele care uh, până la urmă au un impact negativ Eh, sigur că ne dorim o rată a erorilor în general mai mică, dar trebuie să știm și eh, ce eh, se datorează unei erori și ce ține practic de o înșelăciune pentru că uh, există uh, erori care nu au efecte financiare. Să avem în vedere acest lucru, deci să tratăm lucrurile mai uh, diferențiat. Îi mulțumesc Marianei Petir pentru acest aviz excelent și voi înainta și câteva amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și uh, eu vreau să o felicit pe colega Petir pentru acest proiect de aviz, cu care suntem de acord. Este important aici aplicarea, uh, faptul că sistemul integrat de management funcționează mai bine, dar fiindcă, iată, Curtea de Conturi este de acord că a scăzut rata erorii la 2,4% Salut uh, eforturile care s-au făcut pentru a ajunge, pentru a atinge acest obiectiv, mai ales uh, prin asistență tehnică și asistență de, la informare de la Comisie către statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare. Dar uh, simpla măsurare a erorilor nu um, echivalează cu o măsurare a rezultatelor. S-a spus deja acest lucru. Există mai multe feluri de erori ce trebuie evaluate, iar Numărul uh, erorilor este, este um, în continuare destul de ridicat, mai ales în ceea ce privește frauda. Datele privind plățile directe ale PAC-ului, uh, așa cum sunt ele oferite de statele membre, s-ar putea să fie compromise de o proastă raportare. Și e loc de mai bine. Cu toții trebuie să facem eforturi în acest sens. Mulțumesc. Dau acum cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. În primul rând, vreau să mulțumesc, vrem să mulțumim comisiei dumneavoastră pentru acest aviz și pentru activitatea depusă în acest sens, care a început acum câțiva ani. A fost un pas foarte important uh, pentru a face auzit glasul comunității agricole în contextul discuției cu privire la gestiune, de la descărca de gestiune. Salutăm proiectul de aviz al doamnei Petir. Doamna raportor a oglindit foarte bine rezultatele excelente care s-au obținut în anul 2017, 2,4% rata erorii. S-a vorbit deja despre acest lucru. Vreau să adaug faptul că primul pilon Um, cea mai mare parte a plăților directe, acolo rata erorii este de sub 2%. Deci înseamnă că acolo suntem verzi, nu numai verzi uh, datorită agriculturii, ci uh, pentru că, iată, am, am obținut rezultate de bune. Vreau să vă spun că lucrurile acestea nu vin din senin, sunt rezultatul eforturilor făcute de state membre și de comisie de a uh, intensifica colaborarea pentru a, îmbunăt- de a îmbunătăți pentru a îmbunătăți gestionarea și controlele. Dar să nu uităm că controle, mai multe controle și mai multe reguli aduc cu sine și povara administrativă. Iată de ce Comisia a făcut propuneri de reformă care încearcă să, să părăsească acest uh, cerc vicios al uh, regulilor și controlelor sporite care aduc cu sine povara administrativă. Și am uh, încercat să punem accentul în altă parte, de la legalitate la reglementare, mai degrabă la performanță. E vorba de, deci, de rezultatele pe care vrem să le obținem cu pacul, iar acest aspect trebuie să fie avut în vedere în momentul în care discutăm mai târziu regulamentul orizontal și proiectul de raport care a fost înaintat în acest sens. Încă o dată mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru efortul desfășurat, pentru acest aviz extrem de util în procesul în, în acest proces. Mulțumesc, domnul Flanagan. Dar nu v-ați înscris dinainte? Și dați am dat cuvântul înainte comisiei. E o reuniune mai fluidă. Am uh, o întrebare despre ce a spus domnul Mogli. Deci, acum uh, îmi vin gânduri, uh, sunt uh, declanșate de ce aud, îmi cer scuze că am cerut cuvântul acum. Dumneavoastră, vreau să vă întreb un lucru. Dacă aceste sisteme care sunt îmbunătățite tot timpul, și care funcționează din ce în ce mai bine. De ce se doresc a fi schimbat acum? Ați vorbit despre povara administrativă uriașă. Se pare, uh, din propunerile noi privire la cap, că singurul lucru care se va schimba este că povara administrativă se, se va muta de aici uh, la Dublin, în capitale europene. Uh, povara scade ea sau pur și simplu e transferată de colo-colo? Și apoi, cum vom putea măsura așa, la fel de bine cum măsurăm uh, situația acum, în momentul în care povara administrativă va fi transferată la nivelul capitalelor? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul, domnul director, aveți cuvântul. Mulțumesc. Trebuie să recunoaștem faptul că o, în momentul în care anual avem 58 uh, de miliarde de euro anual, nu putem să evităm 100% uh, uh, povara administrativă. Întrebarea este cum putem să o reducem. Propunerii, propunerile comisiei în cadrul viitorului PAC se îndreaptă în direcția de a reduce uh, detaliile din, regle, din regulile europene de pildă, lățimea unui șanț, uh, uh, înălțimea, uh, mă rog, gardul viu și așa mai departe. Deci, să renunțăm la aceste, să renunțăm la aceste detalii, să hotărască statele membre care sunt mai aproape de situația la nivel local și să poată introduce reguli care, se, care sunt mai potrivite pentru sistemul național și care pot ajunge la rezultate mai bine. Ceea ce va duce la mai puține controle, la mai puține inspecții la fața locului și uh, la um, și la și ne va permite să ne concentrăm mai mult asupra rezultatelor, să vedem dacă s-au obținut rezultatele mai degrabă decât dacă s-a respectat fiecare mic detaliu. Doamna Petir, aveți cuvântul. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc uh, tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Vreau să mulțumesc și comisiei pentru comentariile făcute și să vă spun că mergem în direcția cea bună, facem pași înainte și, bineînțeles, aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Sper că acestea vor îmbunătăți și mai mult acest text. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor, raportorilor din umbră. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 27 noiembrie la ora 1. Trecem mai departe la punctul 5, finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. Doamna Müller. Avem și niște oaspeți. Reprezentanți ai Asociației Fermie din Bavaria. Veți eh, asista la o dezbatere foarte importantă privind viitorul politicii agricole Doamna Müller va lua cuvântul în primul rând, este raportoare. Îi dau deci cuvântul. Transparente instituții instituții transparente și simplificare administrativă. Acestea sunt principalele mele obiective în raportul privind regulamentul orizontal. Doamnelor și domnilor, mă bucur să vă pot prezenta raportul meu de astăzi care se referă la finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. Ideea este de regulament orizontal pentru că există o legătură cu toate domeniile domeniile menționate, mai ales în ce privește plățile directe și dezvoltarea agrară. Este vorba despre o reglementare financiară care stă la baza tuturor programelor în politica agrară comună. Ideea este să avem un text legislativ care să garanteze transparența instituțiilor administrative și o simplificare a luării deciziilor. După dezbaterea din iulie în Comisia Agri, am avut întâlniri cu reprezentanții Comisiei, cu raportorii din umbră și cu uh, raportorii din uh, alte comisii care vor elabora avize. Am avut patru întâlniri. De asemenea, am uh, comandat un studiu științific despre structurile administrative din statele membre. Din păcate, nu au putut fi analizate în acest studiu 28 de state membre. Am ales șase state, exact Spania, Italia, Germania, pentru că aceste țări au programe regionale, Irlanda, țările de jos și România. Rezultatele acestui studiu le-am comunicat raportorilor din umbră la anterioara întâlnire din octombrie din, de la Strasburg. De asemenea, există un aviz din partea Curții Europene de Conturi. Mă bucur că vom avea un schimb de vederi și o discuție în această după-amiază. Dar acum câteva elemente despre raportul meu. L-am structurat în șapte puncte. Capitolul 2. Modificarea și clarificarea legată de structurile administrative pentru că este necesară, pentru că primul și cel de-al doilea pilon urmează să fie contopiți este nevoie să nu existe aici suprapuneri. Tocmai de aceea articolul 110 din uh, planul uh, strategic și uh, de asemenea articolul 111 trebuie să fie introduse în regulamentul orizontal. Trebuie ca resursele să fie utilizate cât mai eficient. Pentru plățile directe, pe viitor trebuie să existe un comitet care să însă însoțească aceste demersuri și uh, există și noi domenii pentru autoritățile de certificare care în noul sistem vor avea sarcini suplimentare. În acest context atrag atenția și asupra fostului articol 7 legat de alte cheltuieli, inclusiv asistență tehnică, din uh, plan uh, este articolul 111. Se pot folosi sarcinile administrative pentru a garanta o cât mai bună transpunere în practică a prevederilor. Propunerile mele uh, se referă și la structurile specifice federale Subiectul subsidiarității este important pentru noi toți. Acest capitol 2 uh, se referă la un domeniu foarte complex, de aceea îi rog pe colegii mei să îl analizeze cu maximă atenție pentru a putea înțelege propunerile mele uh, de schimbare. După aceea, uh, acest serviciu de consiliere agrară ar trebui să fie o garantie garanție pentru o agricultură durabilă pe viitor. Și uh, trebuie cuprins subiectul în regulamentul orizontal. Trebuie să uh, avem mai multe detalii legate de structurile interinstituționale care să fie luate în seamă. Deci uh, trebuie extinse competențele este important uh, să uh, existe acces la cele mai bune sisteme, la consiliere în domeniul agriculturii și la știință aplicată. După aceea, uh, rezervele pentru situații de criză. În condiții naturale în care situațiile de criză pot să se amplifice pentru agricultori, este nevoie de un mecanism la care fermierii să recurgă decurgă. De aceea eu propun să existe o rezervă pentru situații de criză, fără să fie nevoie de intervenții uh, de altă natură în uh, piață. În trecut am văzut că banii au fost insuficienți, iar dacă luăm de la fermieri bani uh, pentru uh, a putea să îi uh, reîmpărțim în situații de criză, înseamnă că îi pedepsim de două ori. După aceea, al patrulea domeniu, obligația de raportare în amendamentul meu 51, articolul 52 al Comisiei, este vorba despre un uh, uh, raport uh, anual. Eu propun însă o modificare ca la doi ani odată să se raporteze eficiența prestațiilor pentru că va trebui să fie un output mix. mix. Cred că efortul administrativ va crește pe de altă parte, trebuie să ne ținem și la calitatea noului sistem axat pe eficiență. Deci trebuie să adaptăm acest ciclu de raportare la 2 ani. Uh, a existat și o greșeală în uh, textul care a fost redactat. Aici se vorbește de uh, ideea bianuală. Nu e vorba de bi, uh, raportări bianuale, ci la doi ani odată. Punctul 5. Stabilirea sancțiunilor, articolele 85. Eu cred că aici, de la uh, trebuie să propunem niște cifre care până la urmă să constituie o simplificare pentru uh, agricultori. Controalele din partea statelor naționale trebuie să fie îmbunătățite. De asemenea, accesul la date furnizate prin satelit ar trebui să fie îmbunătățit. Pentru a garanta un sistem unitar, trebuie de asemenea uh, să existe uh, penalități uh, și procentaje pentru penalizări succesive atunci când se repetă greșelile care să fie cât mai uniforme. Dar cred că procentajele trebuie să fie mai mici decât în regulamentul actual. Punctul următor actele de punere în aplicare și actele delegate. În regulamentul orizontal există 100 de uh, mandate pentru comisie. Este vorba de 30 de acte uh, delegate. În acest sens, în spiritul unui raport din 2013 propunem criterii pentru diferențierea între actele de punere în aplicare și actele delegate conform principiului șarție și uh, am propus uh, 35 de amendamente. Comisia spune că uh, există cu 50% uh, mai puține acte uh, delegate și acte de punere în aplicare. Mie mi se pare că acest lucru încă nu este vizibil. Trebuie, pe de altă parte, să ne gândim că nu dispunem de uh, resursele necesare pentru a um, modifica și uh, temeiul legal de bază. După aceea, perioadele de tranziție în legătură cu intrarea în vigoare a propunerilor legislative, trebuie să avem în minte că în uh, ultimul PAC a fost nevoie de 2 ani perioada de tranziție. Dar uh, asta, uh, până la urmă, uh, nu este legat de încheierea mandatului Parlamentului. Ce vom face? Este suficient N plus 2 sau este nevoie de N plus 3? sau până la urmă folosim revizuirea la jumătatea perioadei conform programului Omnibus până când vom dispune de o nouă politică agrară comună. Oricum este nevoie să reacționăm la timp pentru ca fermierii să aibă o siguranță în planificare. În încheiere, stimate colegi, stimați colegi, vreau să vă rog să acționați uh, în spiritul unei maximale transparențe a uh, organismelor administrative care au competențe pentru agricultură. Aștept cu interes timpul de vedere cu Comisia și după aceea amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Iar acum cred că putem să dăm cuvântul uh, și raportorilor din umbră. Rog pe toată lumea să se rezume la două minute. Esther Herans. Merci, monsieur Président, je voudrais remercier le rapport... La... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportului pentru munca deja făcută împreună pe acest text. Este foarte important ca astăzi să uh, capac să se legitimeze pe teren și să garanteze un echilibru între agricultorii din diversele state europene, să fie adaptabilă la dimensiunea exploatărilor și la viața de zi cu zi. De aceea ni se pare foarte important să mergem puțin mai departe decât ceea ce propune raportoarea pentru a introduce mai multe reguli comune în ceea ce privește controlul, sancțiunile administrative și recuperarea plăților uh, uh, neavenite. Trebuie să definim foarte bine cele patru forțe majore și uh, maniera în care acestea uh, își exercită influența. Agricultorii trebuie să beneficieze la un drept la eroare și la regularizarea situațiilor erorilor minore, fără a fi puși la zid, cum se întâmplă astăzi sunt destul de uh, uh contrariate atât de multe controle. Dacă uh, uh, se uh, spune că dacă vacile trec în repetate rânduri pe un câmp și că acesta este nu este de fapt o pășune și nu trebuie să se acorde fonduri, până la urmă se bagă bețe în roate exact celor care încearcă să uh, susțină și să cum, perpetueze agricultura în Europa. Trebuie să Eh, redefinim elementele de eligibilitate ale cheltuielilor și să eh, simplificăm sistemul de performanță. Raportorul deja a propus ca anumite rapoarte să aibă loc doar la fiecare doi ani. Eh, de asemenea, colega Eranț Garcia propune acest lucru în primul pilon pentru pe primul text în legătură cu planul strategic menționează acest lucru, ceea ce adaptăm în planul strategic va trebui să fie introdus în regulamentul orizontal în domeniul controlelor. Deci trebuie să lucrăm la uh, nivel strategic pentru a putea stabili munca asupra regulamentului orizontal. Vă mulțumesc, domnul Santos. Muller e a forma transparente e cooperativa como tem conduzido os trabalhos e aproveito a ocasião. Posso profita de această ocazie pentru a-i saluta și pe invitații doamnei raportor. Această propunere, chiar, chiar dacă se mențin multe dintre dispozițiile regulamentului actual, introduce multe elemente noi care țin de adaptarea la noul uh, model uh, propus de comisie. Acest nou model, uh, după părerea mea, nu uh, va însemna o povară administrativă crescută pentru administrațiile naționale, care se va oglindi și în situația agricultorilor până la urmă. Cu atât mai mult cu cât pacul uh, urmează textele legislative. Aceasta este o problemă mai ales legătura sa cu propunerea de regulament privind planurile strategice cu, de care, care este strâns legată. De pildă, avem un sistem de guvernare, o structură și structura acestui sistem este menținută. Dar adaptarea sa la noul model nu este definită clar, mai ales în ceea ce privește competențele și responsabilitățile fiecărui organism de plăți, de coordonare, pe de o parte și autoritatea de gestionare, pe de altă parte și asta încadrată în cadrul regulamentului de planuri strategice. Adică, care va fi rolul său și cum se articulează aceste entități în, uh, în cadrul uh, raportului uh, anual. Trebuie să avem texte clare care să, conf- să, conf- să dea siguranță juridică și în această direcție mă voi îndrepta și eu. Alte aspecte din acest raport se referă la finanțarea rezervei agricole. Propunerea Comisiei prevede ca această uh, rezervă să fie alcătuită din fondurile de rezervă existențe de la finalul perioadei de programare. În raportul eh, intermediar privind CFM, adoptat săptămâna trecută cu majoritate covârșitoare, Parlamentul European propune să se majoreze uh, suma de rezervă. Asta pe lângă bugetul pacului uh, pe perioada 2014-2020. Această propunere trebuie să fie susținută și în acest regulament și ne va permite să uh, ajungă banii la cei care au nevoie de ei, agricultorii. Ar mai fi lucruri de spus, dar o să mă opresc aici și sper să colaborez în continuare cu doamna raportor și cu raportorii din urmă pentru, ca, pentru a duce la bun sfârșit acest raport foarte tehnic. Mulțumesc, doamna Hoibuș. Herzlichen Dank, Herr Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum știți, sunt și raportoarea avizului din Comisia DEVE și uh, aș dori să am o intervenție și în acest sens. Când am început activitatea de redactare a acestui aviz, uh, m-am întâlnit cu un grup de experți pentru a analiza lucrurile din mai multe unghiuri și m-am gândit și ce a gândit Comisia DEVE în 2011 pentru acest regulament. Raportul a fost elaborat atunci de o colegă de la PPE și începea cu fraza din perspectiva politicii de dezvoltare ar trebui să dezvoltăm cu totul altă politică agrară comună decât face Comisia Europeană prin actuala sa propunere. Eu nu pot decât să susțin acea frază, pentru că, din păcate, politica noastră agrară comună are efecte devastatoare dacă ne gândim la exportul de lapte praf pentru Africa Occidentală, la uh, multe alte exemple care duc la încălzirea globală, iar uh, fermierii din țările în curs de uh, dezvoltare nu se pot apăra, nu au posibilitățile necesare să o facă, nici guvernele din acele țări nu pot să-i uh, protejeze pe fermieri. Deci, în acest sens, uh, voi înainta următoarele propuneri legate de regulamentul orizontal. În primul rând, mi-aș dori să avem o monitorizare sistematică a efectelor PAC asupra dezvoltării. Pentru că uh, ar fi posibil din uh, punct de vedere metodologic, totuși nu avem nici un fel de date. Trebuie să ne întâlnim cu uh, actorii direct interesați din statele partenere pentru a vedea care sunt consecințele financiare pentru ei dacă nu respectă uh, până la urmă strategia de dezvoltare și strategia uh, PAC și sunt încrezătoare că uh, această reformă agrară am putea să o configurăm mai prietenoasă, inclusiv din punct de vedere al dezvoltării, pentru că am avut criza migrației din 2015, ca atare ea a trezit interesul inclusiv pentru politicile de dezvoltare globale Uh, ar fi nevoie de o mai mare coerență între politica agrară și politica de dezvoltare. Și acum uh, va avea loc și o conferință pentru uh, problemele specifice ale Africii și avem și uh, paragraful 208 al uh, tratatului de la Lisabona care ne obligă să avem o coerență a politicilor noastre față de țările în curs de dezvoltare. Haideți și din acest punct de vedere să transformăm reforma agrară într-una mai prietenoasă pentru dezvoltare. Președintele, mulțumesc foarte mult, uh, dar vă rog să respectați timpul de intervenție. Domnul Zolo. Grazie, Presidente. E grazie alla relatrice che... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportoare pentru pregătirea acestui raport atât de detaliat într-un timp atât de scurt. Guvernanța PAC este esențială pentru a ne asigura că funcționează bine în uh, lumina noii viziuni care este bazată pe obiectivele de performanță. Așadar, avem nevoie de o arhitectură mai solidă și uh, mecanisme eficiente de control. Trebuie să uh, fim foarte atenți la schimbările pe care le introducem. Autoritățile de plată în multe state au arătat că nu funcționează bine Deseori există lacune sau ineficiențe, dar există și cazuri de fraudă și aceste disfuncționalități au compromis uh, disciplina financiară a PAC. Uh, fermierii se confruntă cu întârziere, obstacole care compromit accesul la fondurile pe care le, le merită dat fiind că aceste competențe au fost transferate de către Comisie către statele membre, aspectul cel mai important al noului sistem de realizare, a crescut riscul de fraudă, fără îndoială. De aceea trebuie să lucrăm din greu pentru a ne asigura că această legislație uh, contracarează acest risc pentru a ne asigura că contracarează distorsionările care au fost introduse de intervenția Comisiei. Domnul Loazu are cuvântul acum. Vă mulțumesc. În acest text este vorba de un sector agricol inteligent și cred că agricultorii europeni și în special agricultorii francezi și-ar dori uh, din partea Comisiei Europene să nu le ceară norme de mediu prea stringente, uh, însă în același timp să nu respecte aceleași uh, norme pentru uh, produsele de import, care sunt transportate în plus și mii de kilometri. Comisia însă merge însă pe aceeași cale. Am dorit să se respecte obiectivele deja declarate de către comisie și citez să asigure un nivel de viață echitabil pentru populația agricolă la nivel individual. Însă acest lucru nu se întâmplă în realitate. Există uh, dificultăți uh, foarte mari cu care se confruntă agricultorii. Uh, există sinuciderile agricultorilor care sunt în creștere, Nim- nimic nu se schimbă. Comisia continuă cu aceste acorduri de liber schimb cu statele terțe vă întreb în ce măsură propunerea de articolul 39 poate să asigure un nivel de viață echitabil al agricultorilor. Vă mulțumesc. Acum trecem la dezbaterea generală. Deja am ascultat punctele de vedere ale raportorilor din umbră. Vă rog că să țineți, aveți în vedere că avem și raportul doamnei Garcia. Deci am putea să împărțim comentariile dumneavoastră pe ambele rapoarte. Domnule Agniu, un minut. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă uh, raportoare. Aș avea trei observații legate de acest raport ar trebui să uh, uh, ne gândim la competențele comisiei în ce privește plățile. Ar trebui să fie reduse pentru că mi-e teamă de decizii subiective. Iar um, um, de asemenea, cred că um, nu trebuie să mai existe acea subvenție obligatorie după aceea, mă întreb, uh, supravegherea uh, va fi uh, extinsă pe 2 ani și raportul va fi tot pe 2 ani. În ce privește dezvoltarea rurală, eu cred că aș fi favorabil ideii N plus trei, pentru că pot să apară și situații uh, imprevizibile și este nevoie de o perioadă mai lungă. Cum vedeți lucrurile? Da, vă mulțumesc. O felicit pe doamna Müller pentru munca sa și mulțumesc pe mine ceea ce mă îngrijorează sau îmi atrage atenția este că trebuie să se faciliteze aplicarea regulamentului pentru uh, dispozițiile uh, strategice și nu ajută foarte mult dacă uh, transferăm în regulamentul orizontal acest articol al uh, evaluării uh, exploatărilor. Eu cred că pentru a felicita aplicarea acestor planuri naționale ar trebui să rămânem uh, Mm, la forma anterioară. În ceea ce privește uh, rapoartele de performanță, știu că unii susțin uh, pluri, raportarea plurianuală, însă trebuie să ajutăm uh, ca statele membre să nu fie sancționate și să poată să reacționeze la timp. Dacă să fie bianuale sau la fiecare doi ani, eu aș depune un amendament în ceea ce privește rezerva de criză pentru ca fondurile neutilizate să rămână pentru anul următor și să nu îi penalizăm uh, pe agricultori în acest fel. Domnul Caputo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei Müller pentru aceast, acest raport uh, care acoperă un subiect extrem de complex. și se referă la foarte multe dintre domeniile pe care în, în care Comisia încearcă să transfere competențe către statele membre. Prima observație în legătură cu autoritățile de plată și sistemul de guvernanță. Cred că statele membre ar trebui să aibă un singur organism de plată și trebuie să găsim o autoritate de gestiune pentru planificarea strategică în ceea ce privește uh, rezervele de criză. Pentru a fi eficiente, acestea ar trebui să aibă suficiente fonduri la dispoziție doar pentru crize și nu pentru alte tipuri de intervenție. În ceea ce privește sancțiunile și controlele, sunt de acord să se elimine sancțiunile pentru sumele mici, însă nu sunt de acord cu trimiterea la condiționalitate în, în funcție de uh, suprafață. Există și uh, necesitatea unor verificări la fața locului, bazate pe risc, în al patrulea rând, dacă vorbim despre reforma PAC, uh, trebuie să discutăm despre singurul domeniu pe care suntem competenți. Trebuie, dacă trebuie să uh, dacă avem doar un minut de vorbire, nu putem să uh, discutăm aceste aspecte care sunt foarte complexe. Vă și pan 2 minute. Nu, v-am acordat două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să-i mulțumesc domnului Müller pentru raportul său. Fără îndoială face câteva propuneri interesante, însă, dat fiind timpul limitat, voi, mă voi referi direct la anumite aspecte care mă preocupă. În ceea ce privește propunerea comisiei, Uh, și în raportul doamnei Müller nu mi este foarte clar și cred că ar trebui să se clarifice uh, cum se gestionează aceste autorități de plată. Cred că există un rol al regiunilor aici pe care trebuie să îl conturăm prin, prin reforma PAC. Rolul lor în acest al doilea pilon este foarte important de mm, păstrat. Trebuie să păstrăm agențiile de plată și coordonarea națională Însă, trebuie să stabilim mult mai clar rolul pe care îl au și pe care l-au avut în al doilea pilon regiunile și în, mie nu mi-e foarte clar în propunerea comisiei uh, cum se clarifică lucrurile. Mergând mai departe, Pentru mine, serviciul de evaluare a exploatărilor ar trebui să meargă, cred că merge mai departe în uh, propunerea doamnei Müller și cred că complică la, până la urmă uh, gestiunea este un serviciu util pentru viitor, însă uh, există anumite aspecte pe care le-aș modifica prin amendament pentru a nu se ajunge la o Uh, o situație uh, nesustenabilă. În ceea ce privește controlele, trebuie să schimbăm situația. Nu se poate ca din cauza unei erori administrative agricultorii să trebuiască să aștepte, aștepte până la 3 ani fără să aibă acces la plăți. Sunt de acord cu controlele, însă uh, pentru o o mică eroare administrativă cu care de multe ori nu are nimic de a face agricultorul să îi se blocheze plățile timp de 3 ani. Acest aspect trebuie să se îmbunătățească menținând transparența și controlul. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. In Mrs. Mueller's, uh, sorry. Yes. Yes. Oh, it's the Ah, da, confuzia obișnuită între Andriu și Agnew. De ce în ordine? Sunt disperat că ne confundați, însă se întâmplă. De ce Andrieu, domnule președinte? Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să o felicit uh, și să-i mulțumesc doamnei Müller pentru raportul său într-un moment uh, dificil. Voi fi rapid pentru că, uh, într-adevăr, susțin să existe reguli comune pentru control și, și sancțiuni de asemenea, pentru că trebuie să păstrăm și să consolidăm în proiectul de reformă sensul acțiunilor comune și liniilor comune. În ceea ce privește rezerva de criză, nu sunt de, aș susține propunerea doamnei Erans Garcia pentru a Uh, păstra aceste sume. În ceea ce privește simplificarea procedurilor, da, după cum vedem în uh, curtea de cont, în raportul curții de conturi, simplificările propuse nu simplifică de fapt în, cu nimic în practică uh, ceea ce se întâmplă în PAC. Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte Uh, câteva considerații scurte legate de această propunere pe care o apreciez ca fiind uh, una foarte bună. Legat de agenția privind plățile directe, uh, eu cred că aici această agenție uh, nu numai că trebuie să fie, uh, să spun așa, să lucreze în interesul fermierilor, dar ea trebuie să își aibă un rol foarte important în ceea ce înseamnă consilierea înaintea <clears throat> depunerii cererilor de finanțare, deoarece de foarte multe ori această cerere de finanțare este foarte stufoasă și foarte greu accesibilă fermierilor și aș merge mai departe chiar de a impune o standardizare a acestei cereri la nivel european. Um, doi, legat de serviciile de consiliere. Eu cred că aceste servicii de consiliere trebuie să ne asigurăm că ele sunt apropiabile de către, mă, pentru fermieri, deoarece, în opinia mea, au un rol important în ceea ce înseamnă uh, gestionarea, uh, mă rog, fermelor, în așa fel încât fermierii să nu intre uh, sub incidența uh, dispozițiilor legale, astfel încât să fie obligați la plata unor uh, Uh, mă rog, uh, penalități și așa mai departe. Iar în materia penalităților uh, și a întârzierii plăților către fermieri, aș veni cu următoarea propunere. Dacă un fermier are de plată niște obligații către stat, el întârzie la plată, este obligat să plătească penalități. Ei, ar trebui să vedem aceeași măsură și în ipoteza în care fermierului nu se plătesc la timp subvențiile, pentru că nu mi se pare corect ca el să plătească penalități și în același timp, când are de primit bani, să nu beneficieze de aceste penalități din partea statului. Mulțumesc! Madame Katainen. Doamna Katainen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc doamnei Müller pentru raportul său uh, bine pregătit. Raportorul ne dă un mesaj foarte important. Uniunea Europeană trebuie să fie credibilă chiar în această perioadă de criză în domeniul agricol. Cheia este ca mecanismul de gestiune a crizei să nu pună capăt plăților directe care sunt esențiale pentru agricultori. Este foarte important ca aceste controle să se bazeze pe risc, ca uh, sancțiunile să se bazeze pe erori repetate și nu pe accidente sau întâmplare. Uh, povara administrativă trebuie în orice caz redusă. Este una dintre marile priorități. Există în continuare îngrijorări în legătură cu calendarul și este foarte important să se ajungă la plenară în mandatul actual. Urez mult uh, succes raportoare pentru a reuși acest lucru, pentru că este nevoie de o cooperare apropiată între cei trei raportori. Aceste trei elemente sunt extrem de importante și vor avea un impact direct asupra agricultorilor va trebui să ajungem în timpul scontat. Domnul Hausling. Mulțumesc foarte mult, doamnei Müller. Uh, ceea ce nu mi se pare foarte clar în raportul dumneavoastră, se pare că ați acceptat deja noul uh, sistem, dar eu cred că ar trebui să mai avem o dezbatere de fond dacă acceptăm această renaționalizare a PAC pentru că ă, nu vrem până la urmă să fim lipsiți de putere ă, pe viitor. Ă, deci, propunerea comisiei încercați doar să aduceți corecturi minimaliste. Trebuie să avem o dezbatere aprofundată. Da, ne dorim poate controle mai puține, dar atunci ele să fie mai eficiente. Vor funcționa lucrurile într-adevăr în acest sens? O altă chestiune importantă până la urmă, într-adevăr, toate statele membre ar trebui să uh, aibă aceleași uh, standarde de control. Un fond de criză, da, este necesar, dar cum va fi constituit, când va intra în vigoare? Aceasta este marea discuție pe care trebuie să o purtăm, pentru că dacă ne vom confrunta cu mai multe crize, nu doar financiare, crize uh, datorate unor catastrofe naturale, Uh, vom avea nevoie de acești bani. O întrebare concretă. Ați uh, propus să fie stimulate măsurile de informare. Știți că în Germania a existat o dispută pe tema aceasta pentru că uh, uh, se spunea că nu putem furniza ca stat informații. Uh, după aceea, să informăm consumatorii, cred că nu este o sarcină pe care să o poată prelua comisia, este sarcina noastră. Dar vă mulțumesc deocamdată. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am intervenit înainte. Am crezut că mi-ați um, spus numele meu. Uh, m-a interesat uh, raportul doamnei Ulrike și există două rapoarte. Uh, raportul auditorilor, care pare să fie destul de clar, în sensul în care fermierul subscrie la o schemă în care îi se plătește o sumă X și auditorul decide această sumă. Uh, raportul de performanță la fiecare 2 ani este mult mai dificil uh, dat fiind de per- că performanțele care trebuie să fie menționate se uh, măsoară numărul de albine, de insecte polenizatoare, cum se măsoară acest număr, cineva trebuie să o facă, cum se uh, uh, măsoară curățenia apei, dacă se evaluează dacă uh, solul este mai puțin erodat, dacă bunăstarea animalelor s-a îmbunătățit și dacă s-au redus gazele cu efect de ser și cine uh, seră și cine va măsura aceste performanțe. Uh, Uh, doamna Müller, ați acceptat că vor fi aspecte costisitoare, însă mie mi se pare că și la fiecare doi ani va costa extrem de mult să se facă toate aceste studii. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare în primul rând și mulțumesc lui Iorike pentru munca sa. În legătură cu uh, sistemul de consiliere, unde raportoarea propune să se transfere acest sistem de la uh, uh, planificarea strategică la cea orizontală. Uh, comentariile domnului Agnew sunt foarte valabile în legătură cu modalitatea în care putem măsura uh, performanța de mediu și poate o întrebare pentru uh, Curtea de Conturi când vom discuta în această după masă. Äh, Domnul Iar, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc colegii Müller și găsesc că este binevenit că avem o raportoare care uh, a fost foarte activă în uh, domeniul agricol și s-a întâlnit cu fermieri, încearcă să um, introducă în document și punctul de vedere al fermierilor. Dar uh, cred că Uh, va putea să ne gândim că, indiferent ce propune Comisia, uh, trebuie să ne străduim să existe o politică agrară comună, să nu dispară acest concept comună, să nu existe o uh, naționalizare a politicii agrare. Pentru că există posibilități să salvăm această idee de politică agrară comună. Cred că trebuie să ne gândim, s-a spus că e nevoie de o standardizare a criteriilor de control. Dar aici diferențele sunt foarte mari între statele membre, pentru că dacă până la urmă trebuie să aduci precizări pentru fiecare metru pătrat cultivat, este o problemă în clipa de față uh, uh, în Germania um, um, există um, probleme, inclusiv când plec cu tractorul, cu furajele uh, până pe pajiște pentru a hrăni animalele, deja apar o daună pentru că roțile tractorului distrug teren agricol. Deci sunt mari diferențe între state. Domnul Bogovici. Hvala za besedo. Najprej čestitke Ulrike za odlično poročilo. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe Ulrike pentru raportul excepțional. În ce privește dilema noastră principală, să aplicăm acest concept sau un alt concept, Cred că ar fi trebuit să discutăm uh, mai de mult în legătură cu recomandarea domnului Dorfman și atunci am fi putut să ne implicăm mai mult și în acest raport. Am fi putut îmbunătăți mai mult propunerile Comisiei pentru că altfel sectorul agrar va avea uh, de suferit. Eu uh, sprijin acest uh, raport inclusiv în ce privește obligația de a raporta la 2 ani odată. Din punctul meu de vedere am fi putut extinde perioada și la 3 ani. Eu cred că um, și Comisia în aceste documente uh, trebuie să facă propuneri clare și noi să decidem după aceea să existe de asemenea o perioadă de tranziție de doi ani, trebuie să fim realiști și abia în anul 2023 această politică va putea să fie transpusă în practică. Iar în ce privește cazurile de forță majoră eh, și de eh, catastrofe naturale, trebuie să ținem eh, seama de ele, pentru că, de pildă, dacă un membru al familiei care lucra la fermă își pierde capacitatea de muncă și asta este este până la urmă o situație dificilă. De asemenea, digitalizarea agriculturii. Mulțumesc, domnule președinte. Doar două observații. Mulțumesc, doamnei Müller, pentru munca sa. Eu aș dori să revin asupra rezervelor de criză. 400 de milioane um, atunci când știm cât a costat intervenția pentru criza laptelui recent. Această sumă de 400 de milioane mi se pare destul de limitată pentru a însoți sectorul agricol în caz de criză. Al doilea element al observației, uh, eu uh, susțin înlocuirea actelor de punere în aplicare prin acte delegate, Uh, și să avem dreptul de control asupra PAC. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, președinte. Noi... Mulțumesc, domnule președinte, domnul Caputo. Uh, raportul Müller merge în direcția cea bună, se stabilesc principii comune în ceea ce privește penalizările și uh, în ceea ce privește propunerile de performanță făcute de către Comisie. Însă mi se pare important să se reintroducă regulile comune în ceea ce privește sancțiuni de monitorizare și administrative și de recuperare a sumelor uh, neplătite. Pentru a ne asigura că avem o politică agricolă comună, avem nevoie de mai multă securitate juridică, certitudine juridică pentru fermierii noștri în ceea ce privește rezerva de criză, vom uh, discut, lucra împreună cu uh, raportorul Dos Santos. Bugetul de 400 de milioane de euro, euro poate să fie uh, crescut pentru a putea interveni mai ra- rapid și cu alte măsuri decât până acum. Mă gândesc aici la măsuri, măsuri de gestiune a riscului, uh, unde progrese s-au înregistrat prin regulamentul uh, Omnibus. Doamna Guanhec? Heck? Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc lui Iuriche pentru raportul din această dimineață. Este un raport cu care, bineînțeles, sunt de acord uh, în legătură cu multe principii, în special în ceea ce privește uh, simplificarea și reducerea poverii administrative, pentru că Comisia ne uh, trebuie să ne propune elemente suficiente în acest sens. Aș interveni și eu în legătură cu rezerva de criză, care trebuie să fie o rezervă agricolă, ar trebui să fie alimentată doar din bugetul general, după cum indică raportoarea, Însă trebuie să insistăm ca aceasta să fie alimentată din fonduri noi, atâta timp când pachetul pentru primul pilon este foarte important să fim cu toții foarte atenți la acest aspect pentru a putea reacționa la numărul mare de crize uh, cu care uh, probabil ne vom confrunta. Vă mulțumesc! Acum să încheie dezbaterea generală. Nu văd alte intenții de a interveni din sală, așadar voi da cuvântul comisiei. Domnul Megele. Thank you very much, Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Müller pentru acest proiect de raport. Uh, mulțumesc pentru deschidere și pentru dorința sa, deschid, pentru bunăvoința sa de a discuta în reuniunile cu comisia, toate aceste aspecte. Am avut ocazia să explicăm regulamentul uh, foarte detaliat și asta este o bază bună pentru întreg procesul. Ce înseamnă acest regulament uh, orizontal? De se referă la gestionarea PAC-ului de către organismele administrative, statele membre, cu implicarea comisiei, ca un fel de controlor intern acest regulament este destul de complex și tactic. Este vorba despre proceduri financiare, despre uh, decizii în acest concept, context. Iată de ce considerăm că ar trebui să schimbăm regulamentul cât mai puțin cu putință, fiindcă este un instrument, instrument care funcționează. Am vorbit despre rata erorii scăzută, și asta, bineînțeles, uh, are o legătură. Iată de ce am limitat doar la ajustări ehm, la noua politică propune, propusă ehm, în conformitate cu planul strategic și regulamentul privind planul strategic. Să nu uitați acest lucru. Ce aveți aici este ceva ce există deja și, și de pildă nu s-a schimbat nimic, nu s-a ridicat nicio chestiune, nicio întrebare privind regulamentele de prevederile privind informarea se schimbă pur și simplu locul unde se găsesc anumite prevederi. Acesta, de pildă, se regăsea la articol 40, acum a trecut la alt articol. Dar nu se schimbă status, status quo-ul. Vreau să discut despre câteva aspecte ridicate și unele aspecte pe care le-am identificat eu. se face referire la definițiile în regulamentul CPR. Uh, da, într-adevăr, putem analiza acest lucru, dar să nu uităm că regulamentul se bazează pe abordarea privind conformitatea veche. Deci nu știu dacă aceste aspecte respectă uh, propuneri privind regulamentul orizontal făcute de către Comisie. Organismele de guvernanță. Ordinea articolelor a fost schimbată. Putem discuta despre asta și putem să vedem ce putem face aici. S-a făcut o schimbare îngrijorătoare după părerea noastră și anume, organismul de coordonare primește un rol de gestiune destul de considerabil. Dacă nu știți, cumva aceste organisme de coordonare în statele membre există numai în state membre unde există mai mult de o agenție de plată și au un rol de coordonare. Nu au un uh, rol uh, de politică um, substanțial. Și nu cred că vreți asta, fiindcă în discuție reiese că se dorește stabilirea responsabilităților regionale, clar, de pildă la nivelul politicilor. Ce ați face aici ar fi să se mute competențele și responsabilitățile la nivelul central la un organism care nu a executat niciodată, nu a, s-a ocupat niciodată de astfel de chestiuni substanțiale și nu a avut un rol substanțial. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Apoi, prevederile privind la organismul de gestionare și, uh, și la Consiliul de Consiliere Agricol au fost mutate, uh, dar ceea ce nu este foarte grav, numai că se schimbă contextul. Aceste două prevederi sunt uh, incluse adânc în uh, regulamentul privind planul strategic și fac parte din contextul uh, a procesului privind planul strategic. Iar uh, încă un aspect care, despre care s-a vorbit este vorba despre o verificare a prestației anuală. Uh, Deci, trebuie să se... Uh, s-a scris în text bianual, dar de fapt este vorba despre o verificare anuală. Dacă s-ar face asta bianual, ar pune mari probleme în contextul asigurărilor. După părerea mea, nu este compatibil nici cu regulamentul financiar care are reguli foarte clare privind modul în care trebuie să desfășoare asigurările. Deci vă rog să vă mai gândiți la această schimbare. S-a vorbit și despre rezerva agricolă și cred că s-ar putea să existe niște idei nerealiste privind această rezervă, așa cum s-a propus. S-a propus să se desfințeze rezerva de criză, care nu a fost prea funcțio- nu a funcționat foarte bine. Nu a funcționat pentru că nu putea fi aplicată. Deci noi propunem acum ca să, avem această rezervă agricolă care să nu fie altceva decât o linie bugetară un articol în buget care ar cuprinde toate fondurile disponibile pentru măsuri de a reacționare la criză sau de gestionare a pieței. Întrebarea este ce sumă punem în această rezervă și asta este o decizie politică ce trebuie luată. Noi am propus cel puțin 400 de milioane și asta arată că autoritatea bugetară asta înseamnă că autoritatea bugetară poate să mărească suma și există posibilitatea ca dacă această sumă, 400 de milioane sau oricare alta, nu este suficientă, să se realimenteze rezerva. Această decizie însă trebuie să se ia în contextul procesului bugetar. Dar cred că ar fi contraproductiv să ne întoarcem acum la această rezervă de criză, fiindcă banii pentru măsurile de piață trebuie bugetizate undeva pe o altă linie bugetară. Care este avantajul? Până la urmă, întrebarea este câți bani, cât trebuie uh, cheltuit sau bugetizat pentru măsuri de piață și de criză. Acum, dacă se află în rezerva agricolă sau uh, într-o altă linie bugetară sau rezerva de criză, nu contează și, și, și pur și simplu se distrage atenția de la problema importantă aici. S-a eliminat, s-au eliminat pragurile financiare. Noi nu înțelegem de ce. Poate ar trebui să discutăm uh, mai amănunțit. Uh, aceste plafoane financiare sunt foarte importante pentru gestionarea bugetară. La articolul 35 s-a eliminat s-a înlocuit un or sau cu and și uh, o schimbare de proporții totuși, sau cu potențial de proporții, dar care putea fi avută în vedere în contextul îmbunătățirii articolului 35, ceea ce ar clarifica prevederile uh, care nu sunt limpezi pentru anumiți actori. Am discutat deja cu statele membre despre acest lucru și s-ar putea să putem, să putem găsi o soluție în acest context spus că ați vrea să excluzi mai mulți agricultori de la sancțiuni, eh, noile măsuri de condiționalitate, ceea ce ar duce la scutiri mai largi decât cele actuale, fiindcă derogările actuale există doar pentru ecologizare, s-ar răscuti mai mulți fermieri de la ecocondiționalitate imediat. Ceea ce, după părerea noastră, nu este uh, în interesul unor ambiții de mediu sporite. Nu spun nimic despre uh, punerea în aplicare a actelor delegate, fiindcă asta este o chestiune dificilă instituțională care va fi discutată probabil la uh, dialogul tripartit următor, nu știm când va avea loc. E vorba de Consiliu și Parlament aici și, și de rolul instituțional care trebuie găsit. Să fac câteva comentarii acum privind contribuțiile făcute la această discuție. Forța majoră, acum, forța majoră. Am uh, redus această prevedere, fiindcă considerăm că într-un sistem în care statele membre au mai multă subsidiaritate, nu trebuie să se reglementeze acest lucru la nivel european foarte amănunțit. Dacă Vreți să reintroduceți prevederi cu privire la, la moartea unui uh, fermier sau un accident grav? Ar exista un caz de forță majoră? Bine, nu e o problemă foarte gravă. Doamna Hoiboch a vorbit despre politica de dezvoltare. Eu sunt pentru discutarea acestui lucru în cadrul regulamentului de planificare strategic, fiindcă acolo se uh, stabilește politica. Regulamentul orizontal, așa cum am spus la început, este un regulament de uh, gestionare tehnic, se referă la instituții, la proceduri, nu se referă la politici și nu se referă la politica externă, deci ar fi locul nepotrivit, dar bineînțeles această chestiune va fi discutată, însă eu cred că ar trebui să se regăsească la regulamentul privind uh, planificarea strategică. N plus 2, N plus 3. Am avut N plus 2 până acum, în trecut, ceea ce înseamnă că la dezvoltarea rurală avea o perioadă de 2 ani pentru statele membre uh, pentru a cheltui banii 2 ani după uh, angajare. În 2013 apoi s-a uh, sporit perioada la N plus 3, fiindcă se considera că dacă dai statelor membre mai mult timp, uh, uh, ralurile uh, puteau fi reduse. Deci banii necheltuiți, ral. Deci ar fi fost un uh, efect de de a, ă, domino se adunau aceste facturi neplătite. Și am constatat că funcționează cu cât ă, dai mai mult timp agențiilor de plată. Ă, de fapt, nu a funcționat, mă scuzați, pentru că cu cât au mai mult timp agenții de plată, cu atât și eu mai mult timp. Deci ne putem întoarce la N plus 2, fiindcă atunci se concentrează atenția și se fac mai multe eforturi pentru a cheltui bani, fiindcă absorpția este un element foarte important în ceea ce privește gestiunea bugetară. Domnule Aguilera, ați vorbit de agențiile de plată și de rolul lor și faptul că trebuie să fie clarificat mai bine. Așa cum am spus inițial, nu am schimbat prea multe aici. Cred că rolul agențiilor uh, plătitoare este foarte clar. S-a înțeles întotdeauna în același fel, am făcut niște mici ajustări mm, conformitate cu noua politică pe care le-am discutat cu uh, rețeaua de învățare a agențiilor de plată. Dar dacă vreți să schimbăm ceva, putem să discutăm, să vedem exact care sunt aspectele tehnice care nu sunt clar, clare și care ar trebui clarificate mai mult. Am vorbit deja despre măsurile de informare, status quo rămâne, nu s-a schimbat nimic, suntem gata, bineînțeles, să continuăm un dialog intens și să încercăm să obținem cele mai bune rezultate rezultate din acest proces împreună cu comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Agniu mai are o întrebare. Doar un punct de procedură. Vreau să ridic o chestiune. Am... Uh, sau... Uh, s-a făcut o confuzie în cuvinte, între două cuvinte, biannual, biannual, uh, care, mă rog, unul înseamnă din 2 în 2 ani, celălalt din 6 în 6 luni. Și mă uit pe fețele oamenilor și îmi dau seama că nu-și dau seama de această distinție. Dar uh, poate vom avea probleme pe viitor dacă nu se înțelege diferența în limba engleză între aceste două cuvinte. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul din nou, doamnei raportor. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste intervenții, inclusiv pentru prezentarea comisiei. Cred că este nevoie de o foarte bună bază pentru a putea continua discuțiile noastre și a clarifica unele lucruri. Sigur că Parlamentul European uh, poate avea o viziune proprie, tocmai uh, aceste viziuni până la urmă încercăm să le introducem în document. Dispun de prea puțin timp pentru a mă referi la toate intervențiile. Sunt foarte interesată să colaborez strâns cu raportorii din umbră pentru că uh, mă interesează și ajungem la un conținut care să ducă la o simplificare um, a cerințelor administrative birocratice. Aștept cu interes uh, amendamentele și uh, în schimbul de vederi pe care îl vom avea cu raportorii din umbră, vom ține seama și de celelalte regulamente, pentru că regulamentul orizontal eh, face trimitere la planurile strategice. Trebuie ca atare să acționăm împreună și aștept cu interes discuția. Mulțumesc! Termenul pentru înaintarea amendamentelor este 3 decembrie, la ora 3 după masă. Înainte de a trece la punctul 6, vreau să mulțumesc, domnule raportor, și tuturor celor care au contribuit la această dezbatere. Înainte de a merge mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, vă reamintesc că ați primit în dosarele dumneavoastră o scrisoare de la președintele Tajani Această scrisoare se referă la anumite chestiuni uh, din uh, de la plenară, în conformitate cu regula de procedurile 59A, Se pare că s-a făcut o propunere de accelerare a procedurilor. Vom vorbi despre asta la, și la reuniunea coordonatorilor. Vă rog să citiți această scrisoare. Bun, trecem mai departe. Stabilirea unor reguli de sprijin pentru planurile strategice care trebuie întocmite de către statele membre în conformitate cu PAC. Este vorba de faimoasele planuri strategice a, ale PAC pentru uh, pilonul 1 și 2. Avem mai multe avize de la diverse comisii. Chiar și Envi a trimis un aviz. Majoritatea autorilor sunt fie membri ai comisiei noastre sau care au o, o legătură cu comisia noastră. Dau acum cuvântul doamnei raportor. Doamna Heranț Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să, să, să mulțumesc raportorilor din umbră, să le mulțumesc membrilor comisiei, care membrilor de la Comisia Europeană, care au luat imediat legătura cu noi pentru a întocmi acest raport cât mai rapid. Fiindcă timpul a fost uh, o mare problemă pentru noi, nu aveam foarte mult timp la dispoziție. Acestea fiind spuse, și vreau să mulțumesc comisiei, dar și Consiliului, fiindcă membrii Consiliului au făcut eforturi pentru a-și uh, da avizul imediat cu, privind la, cu privire la acestul document. Și mulțumesc și lobiștilor care s-au întâlnit cu mine de la diverse sectoare, de la sindicate. Se, se aude sau nu? Funcționează microfonul? Da. Bun. Deci vreau să le mulțumesc tuturor. Aș vrea să vă spun, în primul rând, că există trei axe generale de care m-am ocupat. În primul rând, uh, necesitatea unui buget suficient și demn pentru PAC, aceasta este principala problemă. Se negociază între Consiliu și Parlament uh, cadrul financiar multianual și cred că acesta este unul dintre punctele cele mai importante care vizează politica agricolă comunal. Al doilea, a doua axă, dat fiind termenele, este vorba despre aplicarea planurilor strategice uh, care poate fi amânată până în momentul în care se aprobă acestea. Eu am propus 2023 ca termen, fiindcă um, elaborarea acestor planuri este destul de complexă și nu vreau să existe riscuri de întârzieri, de plată a producătorilor și, a treia axă, consolidarea elementelor comune uh, a politicii agricole comune. Așa cum v-am spus la reuniunea pe care am avut-o înainte de întocmirea documentelor, la dezbaterea noastră, una dintre principalele îngrijorări pentru mine o reprezenta o elaborare comună a acestor planuri strategice, pentru că dacă sunt comune de la început aceste planuri, ne asigurăm că politica agricolă comună va fi și ea comună pe viitor, va rămâne comună pe viitor. Trebuie să se stabilească niște indici obiective, index obiective generale și obiective specifice. Iar în ceea ce privește obiectivele, cred că odată cu uh, introducerea între obiectivele generale care se găsesc la articolul 39 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene garantarea unui venit agricol uh, decent și prețuri decente reprezintă light motivul. Trebuie să ne asigurăm că viitorul agricultorilor este asigurat prin venit și dat fiind uh, normele internaționale și opțiunile pe care le are Uniunea Europeană, garantarea acestui venit potrivit și mai ales impactul asupra consumatorului trebuie să, uh, să nu se facă simțit fiindcă, iată, uh, trebuie să, să se țină cont de faptul că prețurile preț, uh, uh, scad și banii care sunt folosiți pentru alimentație. Iar aceste lucruri trebuie avute în vedere în politica agricolă comună. Apoi, la nivelul obiectivelor specifice propuse de către Comisia Europeană, deci se află reducerea irosirii alimente, alimentelor. Acest lucru este foarte important. Bineînțeles, nu îmi place acest lucru, nu îmi place deloc, dar nu cred că sectorul uh, agricol și de creștere alimentelor este foarte afectat. Mai mult, participarea femeilor uh, în economia agrară este foarte important. Acest subiect al femeilor este extrem de important, mai ales uh, pentru chestiuni ce țin de drepturi, bineînțeles, dar și pentru că este extrem de important pentru a lupta împotriva abandonului rural și pentru uh, a lupta uh, pentru atingerea obiectivului demografic. Ne confruntăm cu probleme. Îmbătrânim, iar uh, femeile tinere nu mai uh, uh, fac suficient de, suficient de mulți copii pentru, uh, pentru rata de înlocuire. Deci trebuie să uh, ținem cont de acest lucru. În ceea ce privește noi indicatori, noi indicatori pentru femei, apoi contribuția pădurilor la uh, un aer curat și uh, asta prin măsurile de promovare și să elimine posibilitatea ca Comisia Europeană să introducă noi indicatori prin acte delegate. Definițiile uh, vor fi probabil dezbaterea cea mai grea pe care o aveam. Dezbe, dezba, uh, definiție cum ar fi pășuni permanente, uh, agricultori tineri, ag, agricultori uh, nou, nou intrați pe, pe uh, piață și în, în uh, domeniul agricol. Apoi, v-am ascultat pe toți, am ascultat statele membre, am ascultat și pe lobbyiști și cred sincer că uh, vom avea o dezbatere foarte importantă privind uh, faptul că eu vreau să modific definiția propusă de comisie în ceea ce privește activitatea agricolă și pentru promova, protejarea modelului de agricultură familiar, familială veți face amendamente în acest sens, am înțeles acest lucru și trebuie să fim totuși deschiși pentru a avea devința cea mai amplă cu putință care să ofere cel mai mult sprijin um, în comisia noastră. În ceea ce pășunile permanente se re, reintroduc uh, definiția de la omnibus pentru a ține cont de situația specifică uh, a um, unor elemente care nu se regăseau în propunerea Comisiei. Agricultorii tineri. Am discutat uh, mai de mult despre faptul că, și eu am spus că există posibilitatea ca un stat membru, după ce se face un uh, studiu și consideră că uh, sporirea vârstei la 40-45 de ani pentru agricultor tânăr ar putea fi utilă. Eu vă propun acest lucru, dar, dar nu ați fost neapărat de acord. Asta a fost o idee a mea, dat fiind că dat fiind că vârsta media agricultorului european este ridicată în multe state membre. Dar, mă rog, părerea dumneavoastră uh, este importantă până la urmă. Nu este obligatoriu. Vă propun că dacă unele state membre fac studii și uh, consideră că este important acest lucru, să o facă. Uh, Apoi, uh, noi agricultori propun o definiție care să fie coerentă cu uh, asigurarea de asistență pentru acești noi agricultori care luptă împotriva uh, problemelor demografice și a abandonului activi- abandonului activității rurale. Acum, în ceea ce privește a, um, plățile directe, și aici niște modificări, și niște modificări în ceea ce privește venitul și 70% um, din plățile directe propun să se facă pentru această asistență pentru venit fiindcă aceasta este o măsură cheie, după părerea mea, al documentului pe care l-am prezentat eu. În ceea ce privește plafonarea, plafonarea este o problemă importantă care îngrijorează pe mulți, știu foarte bine. Ar fi obligatoriu, după mine, pentru statele membre să aibă posibilitatea de a introduce un prag care să nu fie de sub 100.000 de euro după ce s-a dedus, bineînțeles, salariile, asistența pentru nou, cei care au intrat în, mai nou în uh, domeniul agricol. Eu am primit plângeri de la administrații și de la sectoarele agricole care consideră că Propunerea Comisiei nu ține cont suficient de diversele structuri de producție în Uniunea, din Uniunea Europeană și că, deci, trebuie să ținem cont de, diverse, de diferențele între state membre în ceea ce privește plafonarea. Iată de ce eu am lăsat această marjă de subsidiaritate pentru statele membre, dar sunt deschisă, bineînțeles, și aștept cu nerăbdare propunerea dumneavoastră. În ceea ce privește plata redistributivă, uh, limitez la 25% din asistența de bază pentru venit și un maxim de 30 de hectare sau o cifră echivalentă, echivalentă pentru um, dimensiunea medie a exploatațiilor agricole din statele membre și stabilind și alte criterii pentru a garanta o distribuire distribuție justă și echitabilă. Apoi, în ceea ce privește uh, schema ecologică, intervențiile privind acest nou instrument propun să fie uh, complementare celor acoperite de măsurile de agromediu și în dezvoltarea rurală. Asta pentru că această ecoschemă, schemă de mediu, este anuală și cel, celelalte sunt multianuale, plurianuale. S-ar putea s-ar, să mă criticați unii dintre, dintre dumneavoastră, dar cred că ar putea să funcționeze. E, și se prevede și posibilitatea de a favoriza în aceste scheme ecologice conservarea sistemelor agricole benefice care uh, au deja, uh, care respectă normele de mediu la un nivel înalt, cum ar fi creșterea de animale extensivă, care are un impact în mediul rural, în zonele de munte și uh, nu a fost recunoscut până acum. Vă reamintiți raportul pe care l-am făcut uh, privind ovinele și caprinele și acolo se cerea recunoașterea acestei munci. Iată, am făcut acest lucru. În ceea ce privește condiționalitatea. Uh, sporită, extrem de sporită. Se, elimi, se elimină uh, instrumentul privind durabilitatea nutrienților în uh, practicile agricole și de mediu. Pentru că am ținut cont de dificultățile pe care le-ar, le putea pune aplicarea acestei măsuri în regiunile care uh, Uh, nu, uh, care au anumite specificități și um, propun ca durabilitatea nutrienților să fie incorporată în sistemele de evaluare. Se mențin regulile în vigoare în ceea ce privește echivalențele în uh, um, cazul înverzirii. Acolo, agricultura biologică și regiunile ultraperiferice trebuie să fie scutite de bunele practici și bunele norme agricole, dat fiind că au condiții speciale, agricultura biologică. A, bine, acolo se, se respectă aceste norme deja și regiunile ultraperiferice se confruntă cu condiții diferite față de uh, restul Europei. Apoi, în ceea ce privește practicile agricole, se reintroduc cu unele elemente cheie, practici de mediu înconjurător actuale, printre care și pragul de, vari- de variație de 5% pentru uh, permanente, posibilitatea de a produce mm, plante proteice în anumite zone de producție și excluderea fermelor cu mai puțin de 10 hectare de la rotația, obligativitatea de rotație. Acum, tineri agricultori, se include o clauză de mm, uh, neretrocedare pentru a nu se uh, diminua fondurile pentru acest grup. Pentru că la ora actuală, dacă se cheltuie prea mult pentru agricultorii tineri, se pierd acești bani. Deci este important să se includă această clauză de uh, importantă aici și se se crește de la 5 la 10 ani durata pentru plata, pentru asistența de plată. În ceea ce plățile cu plate se menține se mențin, se menține nivelul actual, plus 2% pentru plantele proteice. Rezerva națională, acum, uh, avem un prag maxim uh, de 3%, așa cum există și la ora actuală, iar în ceea ce privește intervențiile sectoriale, am introdus clauza de garantare a, de garantare a tranziției uh, de la sistemele actuale la cele noi, este important să ținem cont de acest lucru. În ceea ce privește schema pentru celelalte sectoare, am introdus și alte produse, cum ar fi plantele proteice, de pildă. Uh, și se oferă posibilitatea de a elabora nu numai programe operative, ci și programe naționale de sprijin. Și așa cum există la vin, de pildă, sau la apicultură. Iar în ceea ce privește apicultura, de pildă, aici am crescut de la 50 la 55% tax, uh, rata de finanțare. Și v-am spus la dezbaterea anterioară că cu majorarea bugetară de care beneficiază acest sector, uh, e, ar fi normal să putem să facem acest lucru. În ceea ce privește uh, fructele și legumele, am, uh, uh, fructele și livezile, am propus o, ca 10% din fondurile operative să fie folosite pentru măsuri de mediu. Și ținând cont de faptul că dispare opțiunea de a introduce două măsuri alternative la acest 10%. Deci nu uh, sunt de acord cu comisia, dar nici cu uh, sectorul și am adăugat uh, noi, stim, uh, noi elemente de stimulare pentru asociațiile de producători și asta este întotdeauna lupta noastră. Încercăm să, să obținem uh, o concentrare a, a ofertei. În ceea ce vinul, se sprijină investițiile, mai ales investițiile în inovare și se favorizează toate companiile, nu numai cele mici, ci cele mari, fiindcă marile companii sunt cele care fac investiții și progrese tehnice după care, de, pe urma care beneficiază întreg sistemul. Dezvoltarea rurală acum. Dezvoltarea rurală, măsurile de agro mediu înconjurător obligat, propun să fie obligatorii pe toate, în, pe întreg teritoriul statelor europene și acestea să fie nu doar o compensare a profitului și să se facă asta și prin stimulente. Să se elimine a, accesul a, la a, la asistența agricultorilor ca unici beneficiari și pentru agricultura biologică. Și apoi, în zonele cu restricții naturale trebuie să țină cont de eforturile care, pe care le-au făcut statele membre în aceste zone cu restricții nat- naturale, când ținem cont de când avem în discuție acest 30% a asistenței a ajutoarelor și dacă trebuie să se facă în așa fel încât asistența ca teritoriul statelor membre să reprezinte 30%, deci să se reprezinte 30% din teritoriu, mă scuzați, pentru această asistență, trebuie să se țină cont de eforturile care s-au făcut uh, în aceste zone cu restricții naturale. Deci, în acest sens, am recunoaște rolul important pe care îl joacă aceste zone cu restricții naturale în ceea ce privește menținerea biodiversității. Pentru că așa este și cred că trebuie să se recunoască acest fapt. Apoi, investițiile. Investițiile. Aici avem o sprijin consolidat a investițiilor uh, Uh, um, pentru investițiile mari și în ceea ce privește noi agricultori, aici am introdus, așa cum am spus, prin definiția noilor agricultori, introduc deci asistența pentru instalare a noilor agricultori, menținându-se um, sprijinul pentru a, agricultorii mai mici care își transferă proprietatea către alți agricultori. Și asta este um, dorința de a recupera această imagine a uh, agricultorului care se pensionează și să nu dispară exploatația, să ajungă în, în proprietatea unui alt uh, agricol care să mențină activitatea agricolă instrumente pentru gestionarea riscului, mențin propunerea Comisiei de obligativitate cu posibilitatea de a introduce uh, scheme pluririsc, uh, cum ar fi fonduri, uh, fonduri ale cooperativelor sau organismelor de producători. Iar în ceea ce privește schimbul de cunoștințe, și aici este nevoie să avem o rată de finanțare de la 65% la crescută la 100% pentru schimbul de informații și de cunoștințe se, introdu- se introduce un subcapitol tematic femeile în zona rurală Apoi, am introdus un nou articol uh, pentru prădători, în momentul în care există atacul ale prădătorilor și un sistem de compensare aici trebuie să existe. Nu trebuie să închidem ochii la această problemă. Vă propun această soluție. Știu că unele state membre au măsuri de asistență, dar nu toate, deci este o problemă generală aceasta a prădătorilor și trebuie să avem uh, o soluție generală. Și, uh, bineînțeles, dacă aveți uh, uh, ceva de spus, putem discuta cu mare plăcere. În ceea ce privește planurile, în capitolul privind planurile strategice, introduc posibilitatea de a numi autorități de gestiune regionale pentru intervențiile de dezvoltare rurală, pentru a ține cont și de realitatea constituțională a unor state membre, și anume că aceste planuri regionale pot să, să fie incluse în planul național de dezvoltare rurală Uh, sau Planul Strategic Național se um, elimină propunerea Comisiei uh, de venit uh, aici, de, suplimentarea venitului, pentru că nu este neapărat o inițiativă binevenită, ci o penalizare care se adaugă sancțiunilor care ar putea fi impuse dacă nu se ating obiectivele de uh, mediu înconjurător uh, pentru statele membre și uh, în ceea ce privește asistența de stat uh, care uh, trebuie inclusă în planurile strategice, actele de punere în aplicare pentru un, niște indicatori de context și reguli uh, de profit, acestea devin uh, acte delegate. Comisia Europeană propusese uh, ca acestea să fie acte de punere în aplicare, eu, eu zic să fie acte delegate, fiindcă sunt niște elemente importante în noua schemă de planuri strategice și în ceea ce este procesul de eliminare a planurile, eu uh, vreau să elimin acest mecanism stop the clock, opriți uh, cronometrul, pentru a uh, agiliza procedura. Acestea sunt linile generale ale documentului prezentat. Uh, sau înaintat peste 450 de uh, amendamente și acum aștept cu nerăbdare părerile dumneavoastră. Proszę Państwa, rozpoczynamy od wypowiedzi shadow reporterów. În cazul acesta să dăm cuvântul raportorilor din umbră pentru câte două minute fiecare sau două minute și jumătate chiar. Doamna Noichel, pentru început. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc raportoarei pentru că a făcut un efort foarte mare, a propus și multe amendamente și în prezentarea făcută uh, a reflectat dorința de a aborda acest subiect din multe puncte de vedere dar eu aș dori acum să ne concentrăm pe elementele principale, pentru că ele trebuie să se afle în centrul atenției noastre. Cred că este sarcina unei raportoare să creioneze o direcție generală. Și eu sunt în multe privințe de altă părere. Dumneavoastră spuneați că ideea de politică agrară comună trebuie să fie în centrul atenției. Dar când este vorba de capping, de degresie, de modul în care se operează cu condiționalitatea, dumneavoastră uh, aveți formulări vagi, um, nu este nimic obligatoriu, se poate face sau nu se poate face. Eu cred că PAC necesită o politică de capping egală pentru toate statele, pentru că trebuie să avem până la urmă același teren de joc în agricultură, dacă dorim să ne dezvoltăm uniform în Europa. Deci să existe un capping obligatoriu pentru toate statele membre din Europa. Este o chestiune centrală. Dumneavoastră vă doriți uh, aici uh, uh, ca acest capping să fie opțional, vorbiți de 100 de mii Eh, eu cred că asta duce până la urmă la scindări în politica agrară. După aceea, prestațiile eh, pentru protecția mediului trebuie să fie obligatorii în toate statele membre, pentru că altfel nu vom avea decât un covor peticit trebuie să existe niște obiective obligatorii și comisia um, până la urmă trebuie să creioneze aceste obiective foarte clar și uh, eu cred că și uh, problematica mediului trebuie să fie una care să fie obligatorie pentru toate statele membre. Comisia a făcut o propunere și eu înțeleg că această propunere eh, nu este concretizată în raport, ci este mai degrabă diluată. Deci, eh, eh, ăsta trebuie să fie obiectivul nostru, să diluăm lucrurile. Eu cred că ar trebui, din potrivă, să concretizăm mai mult propunerea Comisiei. Și după aceea vorbiți de 70% din mijloace pentru uh, garantarea veniturilor. 70%. Păi bun, dar eu cred că plățile directe uh, în clipa de față sunt în uh, bătaia puștii, pentru că populația nu mai înțelege de ce repartizăm banii strict numai uh, după criteriul suprafețelor. Dumneavoastră spuneți că 70% să fie repartizați pe criteriul suprafețelor. Eu cred că este nevoie de um, o politică comună, e nevoie de condiționalitate puternică, avem nevoie de scheme ecologice clare. Și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 ze strony shadow reporterów wobec sprawozdania. Va trebui să aveți acest schimb de vedere în întâlnirea cu raportorii din umbră. Acolo puteți intra în amănunte. Mulțumesc! Mulțumesc și eu doresc să mulțumesc raportoarei pentru raport, pentru că face eforturi, propus multe amendamente. Există elemente pe care le plac foarte mult în inclusiv accentul pe forța de muncă feminină. Dar eu cred că această politică agrară ar trebui să fie mai clar orientată pe obiective. Să vedem care este legătura între obiectivele pe care ni le propunem și rezultate. Pentru că s-ar putea să riscăm să nu ne putem atinge până la urmă obiectivele prin rezultatele eh, pe care le obținem. Eu cred că trebuie să existe o competitivitate a sectorului agrar european și după aceea agricultura furnizează bunuri pentru publicul larg. Noi încercăm să ne gândim uh, doar la uh, veniturile din agricultură, dar eu cred că trebuie să investim și în inovații, în cooperare, în management în agricultură. Trebuie să putem monitoriza îmbunătățirea competitivității și uh, trebuie să ne gândim care sunt cheltuielile pentru protecția mediului să nu uităm însă că există și un alt obiectiv principal, îmbunătățirea competitivității activității în agricultură. După aceea, bunurile pentru publicul larg avem problemele de mediu, de biodiversitate, diverse instrumente de măsurare, condiționalitatea, schemele ecologice, pilonul 2. De ce nu încercăm să avem o abordare mai cuprinzătoare și să ne gândim și la o condiționalitate consolidată? pentru că până acum condiționalitatea nu uh, dă rezultatele scondate. Ești un fermier nou, trebuie să implementezi măsurile de la Bruxelles. Uh, ești obligat să o faci pentru că altfel nu primești bani. Dar noi nu analizăm decât măsurile și nu analizăm rezultatele. Deci trebuie să ai o abordare mai clar orientată pe obiective trebuie să-l motivezi pe fermier uh, să acționeze pentru mai bune rezultate. Noi uh, uh, dăm o mai mare atenție schemelor decât condiționalității în clipa de față. Eu cred că există și o altă abordare pentru îmbunătățirea rezultatelor ar trebui să discutăm în legătură cu modul în care se fac uh, plățile. Pentru că eu nu mă doresc plăți pentru suprafețe, îmi doresc plăți pentru acțiuni. Următoarea intervenție da, sigur, dumneavoastră aveți dreptate, e ușor să spui, dar e mai greu să transpui în practică asemenea idei. Posul Flanagan. Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult pentru acest raport uh, al doamnei Garcia. Când am uh, devenit membru în această comisie, uh, m-am gândit la modul în care oamenii care uh, lucrează în agricultură vor primi plăți eu am fost surprins de opinia multor membri ai comisiei inclusiv din uh, cadrul grupului PPE, în care doreau să protejeze fermele familiale, să protejeze uh, solurile, Ehm, dar eh, l-am auzit pe domnul Des în care spunea cum trebuie să fie plătit fiecare fermier. Știu și raportul Dorfman. Dar în eh, propunerea inițială și cu amendamentele doamnei Garcia, toate aceste lucruri până la urmă eh, nu se vor realiza pentru că ehm, avem un sistem în care fermierii eh, sunt plătiți în baza a ceea ce au făcut cu secole în urmă. Eh, nu este un sistem inovator eh, care să îi răsplătească pe cei care sunt mai eficienți. Pentru că ceea ce și-a propus PPE-ul în ultimii ani nu se va realiza până la urmă. Eu uh, cred că trebuie să nu mai avem în vedere și costurile uh, muncii. Uh, iar trebuie să ne gândim și că până la sfârșitul lui 2027 plățile vor fi 100% naționale. Deci, eh, până la urmă, eh, nu există măsuri care să fie concludente pentru valoarea acțiunilor și eh, agricultorii, per total, ajung să fie amenințați pentru sursele lor de existență. Trebuie să. Sunt de acord cu doamna Hoibuș. Când dacă ne gândim că uh, trebuie să uh, primești plățile esențiale doar dacă îți uh, protejezi în totalitate um, suprafețele, dar trebuie să existe um, și o schemă eco specială. În clipa de față um, Fica mea de patru ani este acasă și este amenințată la un moment dat de uh, incendii cum aș putea să stopez asemenea fenomene? Eu cred că până la urmă formula actuală de condiționalitate trebuie să fie schimbată și trebuie să găsim uh, impulsionări uh, realiste pentru uh, oameni. Mulțumesc foarte mult. Aș, domnul uh, Des încă nu a intervenit. Dar dumneavoastră uh, ați făcut trimitere la poziția ale domnului Des, care încă nici măcar nu a intervenit. Hosling. Îi dau cuvântul acum domnului Hosling. Sunt puțin uh, decepționat de propunerea raportoarei și Propunerea comisiei a fost slabă și prin propunerea raportoarei lucrurile se înrăutățesc și mai mult. Rămânem doar cu niște titluri frumoase, fără conținut. Trebuie să spun acest lucru. Aceste propuneri nu țin seamă de uh, crizele prin care trecem, din uh, pierderea în biodiversitate, de schimbările climatice și de uh, dispariția întreprinderilor agricole. Ne oferă oare raportul soluții? Eu nu le găsesc. Doamna Garcia ne spune că 70% rămân în vechiul sistem, pilonul 1. Plățile după criteriul suprafețelor nu sunt o rezolvare a situației de criză. Da, grupul ESHID spune da, să existe un capping, dar ă, să fie obligatoriu. Dacă lăsăm totul ă, la opțional, nu ne vom atinge obiectivele. Obiectivele de mediu trebuie să fie obligatorii. Dacă lăsăm la latitudinea statelor membre să decidă ce este important sau nu, ă, lucrurile se vor înrăutăți față de situația actuală. Nu vom avea răspunsurile așteptate. Cum să rezolvi schimbările climatice dacă nu îți stabilești obiective clare? Pentru că um, trebuie să iei măsuri în direcția cea bună, iar dumneavoastră ignorați raportul Curții de Conturi care pune sub somnul întrebării criteriul pentru plățile directe cum să spui, uh, stimați agricultori, primiți banii de la Bruxelles dar după aceea faceți ce vă trece prin cap cu ei. Asta nu este un răspuns față de provocările viitorului, nici din perspectiva contribuabilului. Iar în ce privește obiectivele, chiar dacă ă, sunt ratate la nivelul statelor membre, nu vor exista sancțiuni. Păi cum pot să fiu eu obligat să respect ă, atingerea unui obiectiv dacă nu există și sancțiuni când ă, nu acționez corespunzător? Deci ă, ne stabilim obiective fără ca cineva să fie obligat să le ă, și atingă. Mă supără foarte mult. Iar după aceea reducerile din pilonul 2, reducerea cu 30% practic este acceptată. În felul acesta ă, dezavantajăm și mai mult dezvoltarea rurală. Deci mi se pare că este calea uh, profund greșită. Sigur, vom înainta amendamente, dar nu vreau să ne îndreptăm într-o direcție greșită. Mulțumesc! Mulțumesc! După părerea mea, punctul de vedere al comisarului este concludent Adică ar trebui să vedem lucrurile în, din acel punct de vedere care a fost uh, expus și să mai aducem și propunerile noastre. Dați-mi voi acum să salut prezența în sală a unor oaspeți invitați de colegul Caras, care sunt membri ai uh, Uniunilor um, agricultorilor. Acum îi dau cuvântul domnului Zulo. O Oklaski rozpoczął pan poseł Tarabella. Sau poate domnul Tarabella. Nu. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportoare pentru munca sa enormă pe un raport fundamental. Aș dori să revin asupra câtorva puncte care sunt foarte importante pentru noi în această propunere. În primul rând, definiția planurilor naționale aduce prezintă dificultăți, în special când vine vorba de asigurarea competențelor, asigurarea respectării competențelor organismelor locale. Însă nu cred că, cred că trebuie să fim pesimiști dacă noi elaborăm reguli clare, simplu de aplicat, atunci statele membre vor putea să întreprindă un dialog constructiv cu regiunile pentru a se asigura că rezultatele sunt armonioase, echilibrate și la timp. Sunt de asemenea de acord cu dubiile în legătură cu definiția fermierului. Această definiție ar putea să aducă o incertitudine suplimentară în legătură cu anumite date. Deci excluderea anumitor oameni care astăzi sunt considerați drept fermieri uh, nu mi se pare de bun augur. Ar trebui uh, mai degrabă să ne definim, uh, să ne referim la definițiile anterioare. În ceea ce privește nivelurile de plată, toți factorii trebuie să fie luați în considerare. Pe de o parte, avem principiul convergenței externe, care are elemente cum ar fi costul terenurilor, muncii, și pe de altă parte convergența internă trebuie să fie utilizată pentru a corecta distorsiunile cum ar fi specula din interiorul sistemului. În același timp, pentru a promova IMM-urile, trebuie să existe un prag maxim pentru aceste plăți directe, care să fie corect. Însă determinarea acestor praguri nu poate să fie decuplată de contextul economic pentru că pot să apară caracteristici foarte diferite între diversele sisteme naționale, ceea ce va duce la o diferențiere în eficiența plăților. Aș adăuga că trebuie să fim foarte atenți la uh, praguri și la felul în care producătorii sunt uh, puși împreună acest lucru nu trebuie să devină contraproductiv. Ultimul aspect la care aș dori să mă refer este vorba aici de uh, politici comune, deci aș dori să avem obiective pentru aceste planuri comune. Trebuie să ne asigurăm că Comisia însoțește uh, Uh, statele membre și le conciliază pentru ca aceste planuri strategice să își poată atinge obiectivele stabilite. Și în timpul implementării și să nu fie doar gardieni care pedepsesc în caz de nerespectare și, sau de eventual eșec. Mm intervenția medie a raportorilor din umbră a fost 3 minute și 20 de secunde. Acum, dezbaterea generală. Domnul Conde, nu? Domnul Des. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și lui Esther Herans pentru prezentarea raportului. Spre deosebire de propunerea Comisiei, aici deja s-au adus unele îmbunătățiri, iar prin amendamente și noi vom uh, continua uh, acest uh, proces de îmbunătățire. În ce privește stimularea fermierilor tineri, um, eu aș prefera ca în pilonul 2 să putem stimula investițiile pentru uh, hectare, uh, pentru suprafețele mai mari. Uh, hectare de șapte, până la urmă plantații de 70 de hectare. Unele sunt bine gospodărite, altele mai puțin bine. Dar după criteriul suprafeței, toți primesc aceiași bani. Dacă am vorbit despre investiții, poate am schimbat puțin optica. Într-un fel sunt pedepsiți cei care au cheltuit deja foarte mulți bani în baza pilonului 2, în Tirolul de Sud, în Germania. Multe programe agricole au fost finanțate prin pilonul 2 dar um, acum uh, acești bani nu mai pot fi obținuți pentru perioada următoare. Deci uh, nu mai pot fi accesați bani din pilonul 2. În ce privește competența statelor membre pentru uh, configurarea programelor agrare, s-ar putea ca până la urmă birocrația să se mute de pe planul comunitar pe planul național. Lucrurile uh, trebuie să fie schimbate. Cred că uh, modelul actual nu îl susțin. Trebuie să operăm modificări pentru ca această propunere să poată fi susținută. Sper sperăm să reușim, pentru că altfel nu voi avea altă cale decât să resping acest document. Al postul de Castro. Domnul de Castro. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc doamnei Heranz care a lucrat imens, peste 400 de amendamente procesate într-un timp extrem de scurt apreciez că se extinde uh, plafonul până la PAC până, la 2020, până în 2023. Nu putem schimba regulile la fiecare 2 ani. Însă, dat fiindcă am doar un minut la dispoziție, aș dori să spun că am dubii nu atât în legătură cu fondul, pentru că deja am discutat despre acest lucru. Problema este că uh, arhitectura instituțională s-ar putea să nu fie suficientă. Cu toții suntem de acord că vrem ca responsabilitățile să fie transferate către statele membre. Suntem de acord, însă ar trebui să renaționalizăm fără să ajungem la o simplificare? Cred că ar fi mai ușor pentru cei de la Bruxelles, dar nu neapărat pentru fermieri Ehm, dacă ehm, mutăm uh, organizațiile de gestiune în primul pilon, uh, uh, va fi, se vor simplifica lucrurile? Comitetul regiunilor nu consideră că este așa. Aș dori să știu dacă vrem într-adevăr să renaționalizăm câteva din aceste competențe. și știm că uh, rolul nostru principal este gestiunea PAC uh, de către statele membre și de către Comisia Europeană, însă există un consens, nu uh, cumva aceasta este propunerea pe care a făcut-o domnul Dorfman, Dorfman în repetate rânduri. Cred că este un lucru pe care trebuie să fie clarificat Înainte de a intra în fondul acestor multe propuneri, sunt sigur că există multe propun îmbunătățiri, însă este rolul nostru de a discuta în profunzime aceste lucruri. Pan poseu Danta. Domnul Danta. Vă mulțumesc, salut munca efectuată de raportorul nostru. Cred că trebuie să simplificăm viața agricultorilor și ni se pare că este un punct esențial. Sunt în total dezacord uh, cu un doamnă uh, ca antivorbitoarea mea. Nu, consumatorul nu trebuie să plătească mm, un plus pentru produs uh, și în fața acestui lucru Uh, până la urmă punem presiune asupra fermierilor, nimeni nu mai va mai dori să fie fermier, nici măcar nu uh, ne referim la salariile minime din fiecare stat membru. Trebuie să fiu, spun foarte clar că aici uh, eu susțin demnitatea fermierului și nu trebuie să impunem mai multe constrângeri. Însă politica agricolă trebuie să fie o adevărată politică agricolă comună. Și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul coleg de Castro. Uh, Trebuie ca planurile strategice să fie mai bine încadrate pentru că această politică să rămână într-adevăr una comună, fără a intra în cele mai mici detalii și de la un stat la altul, eh, fermierii să fie eh, susținuți în același fel. Există un aspect economic care ține de ajutorul direct de stat și, după cum spunea Uh, un coleg, avem nevoie și de o politică de însoțire a investițiilor în exploatările agricole. Trebuie să ne gândim și la constrângerile de mediu. Deja avem uh, măsurile agroalimentare uh, și măsurile propuse trebuie să fie o însoțire și nu o restrângere de asemenea, trebuie să avem o anexă, anexă la PAC în care să se uh, definească uh, minimul în uh, um, uh, ajutoarele oferite de fiecare stat membru, pentru că altfel se vor uh, dezvolta diferențe care vor uh, uh contribui la diviziunea între diversele state membre și la uh, diviziunea între fermierii din diversele state membre. Pan poseł Erdos. Domnul Erdos. Elnök úr, köszönöm szépen ezt a munkát. Túl azon, hogy... Mulțumesc. Képviselő úrral engedjék meg, hogy négy konkrét kérdést föltegyek.

să mulțumesc raportoarei și colegului De Castro. Sunt absolut de acord cu ei și aș dori să menționez patru chestiuni concrete. Înainte de toate, trebuie să reglementăm modul în care Comisia va adopta planurile strategice pentru ca uh, să nu existe niciun fel de șantaj asupra statelor naționale sau presiune. După aceea, uh, repartizarea uh, primelor și sprijinul financiar ar trebui să uh, nu fie legat de capping, care uh, trebuie să se refere strict numai la sprijinul de bază. După aceea, uh, sprijinirea fermierilor care practică și ecologizarea Uh, să fie foarte clară um, prin politicile naționale. După aceea, um, multe state vor avea probleme cu irigațiile, pentru că schimbările climatice vor duce la deșertificarea unor regiuni agricole. Va fi nevoie de noi uh, instalații de irigații. Până la urmă, uh, trebuie să fie stimulați și cei care vor face economie de apă. Poseu Aguilera Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să susțin ceea ce a spus colegul Pablo de, Pablo de Castro, după cum au spus și alții. Cred că este o adevărată problemă aici. Însă, pentru a mă referi la acest raport, o felicit pe raportoare, pentru că a fost o muncă intensă, interesantă și cu multe aspecte sunt de acord, cu altele nu. Nu aș da mai mare subsidiaritate statelor membre și doamna Eranz nu sunt de acord nici cu poziția sa în legătură cu plafonarea. A spus-o foarte bine raportarea din umbră, doamna Noicel. Nu ne place mai mult propunerea comisiei în care plafonarea se face de la nivelul Uniunii Europene, fără ca fiecare stat membru să articuleze propria sa măsură. Eu prefer în acest caz propunerea Comisiei Cred că la plafonare, capping, trebuie să fim foarte strict și să rămânem la aspectul comunitar. În ceea ce privește propunerea în legătură cu femeile în mediul rural, cred că ar trebui să uh, punem mai mult accentul pe acest subiect, nu doar aspectul uh, maternității, cât și vizibilitatea muncii actuale, care în momentul de față nu este recunoscută. Și, pe de altă parte, există Uh, avem și câteva amendamente în acest sens. Nu uh, susținem uh, prelungirea vârstei de, pentru fermieri tineri până la 45 de ani. Cred că trebuie să facem o politică a Uniunii Europene pentru a favoriza intrarea tinerilor, a noilor agricultori în acest domeniu. Ca autoritatea sunt... nu suntem de acord cu autoritatea unică de gestiune, trebuie să dăm mai mult rol politicii regionale, în special în al doilea pilon și propunerea comisiei um, nu era foarte clară cu cele două rapoarte, mi se pare mai util să uh, se țină cont de caracterul cooperativelor pentru a susține acest sector. Vă mulțumesc. Domnul Kalinowski. Domnul Kalinowski. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc raportorului, raportorului pentru munca sa, uh, însă în special aș dori să îi mulțumesc pentru această propunere care uh, este menită să apere nivelul actual de ajutor care poate să fie cuplat cu producția. Este o idee bună pe care o susțin Cred că aceeași abordare ar trebui să fie luată pentru flexibilitatea între diversi piloni. În momentul de față, cei 25% care pot să fie transferate dintr-o parte în alta sunt o idee bună. În practică, acest lucru nu subminează competitivitatea sau uh, concurențe sau nu are impact asupra concurenței între agricultori. Există diferențe încă foarte mari între plățile care sunt primite de agricultori în funcție de stat, uh, statul în care activează. Există de asemenea măsuri obligatorii pentru statele membre ca în planul strategic să apară definiții Uh, în ceea ce privește adevăratul agricultor. Este foarte, ar fi foarte bine ca aceste definiții să fie ușor de controlat, pentru că în multe state membre acest lucru rămâne o problemă și sperăm că putem găsi o problemă pentru a îmbunătăți situația. Vă mulțumesc. Domnul Caputo. Domnul Caputo. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu Păi, mulțumesc doamne Herans pentru munca sa excelentă. A fost uh, o muncă foarte complexă. și admirabilă. Ca și colegul meu, Paulo, aș sublinea și eu că astăzi ar trebui să uh, discutăm despre uh, uh noul model de realizare și despre adevăratele aspecte. Am discutat uh, pe marginea acestui proiect și acum în discuția oficială cam ignorăm acest proiect și vorbim mai mult despre aspectele tehnice, însă la această fază a amendamentelor cred că ar trebui să ne coordonăm uh, transversal între grupurile politice pentru a încerca să limităm riscul uh, pentru sectorul agricol european pentru a ne asigura că avem într-adevăr o politică agricolă comună. Știu că am tendința să mă exprim uh, pe lung, însă ar trebui să uh, discutăm și despre definiția fermierului. Trebuie să ne asigurăm că cineva care pretinde că este fermier uh, poate să fie controlat pe baza unor criterii obiective. Uh, condiționalitatea trebuie să fie consolidată și degresivitatea și uh, plafonarea de asemenea. Sunt de acord cu aceste principii, dar acestea ar trebui să se aplice doar plăților decuplate. În cele din urmă, pentru plățile cuplate, există câteva amendamente propuse la articolul 30 care dau opțiunea uh, unor uh, plăți mm, plafonate pentru o serie de sectoare. Dat fiind uh, modelul actual, uh, există anumite ex- excluziuni care nu mi se par uh, oportune. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte subscriu la uh, munca colegei Ester, uh, însă câteva ob- ob- observații generale. Textul susține creșterea, uh, impulsiunea socială și uh, ține cont de uh, economia și silvicultura durabilă. Regret totuși că aceste noțiuni nu sunt prezente în propunerile în forma în care au fost făcute. Cred că agricultura și politica agricolă comună trebuie să fie ambițioasă în ceea ce privește uh, performanțele de mediu și economice pentru agricultură. Consider că agricultura trebuie să aibă un loc în tranziția ecologică și um, trebuie să fie un motor în uh, bioeconomie. Eu cred că Comisia Europeană a lăsat la o parte acest aspect. Subscriu la intervențiile colegilor Dantan, Des și De Castro și regret că Comisia nu ia uh, măsura de urgență pentru un plan pentru proteine. În, fără un asemenea plan în PAC, vom continua să importăm 70% din proteinele vegetale din culturi modificate genetic pe continentul american și nu vom ajunge la suveranitatea alimentară de ca, pe care o merităm. Multe lucruri au fost deja spuse și nu vreau să le mai repet. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și lui Ester pentru munca prezentată. Avem puțin timp la dispoziție, deci merg direct eh, la subiect. Cred că în această dezbatere lipsesc instrumente care să acționeze asupra atingerii unui preț care să remunereze costurile de producție și de muncă al eh, femeilor. Ar trebui să fie un element principal al PAC. Uh, banii publici sunt din ce în ce mai uh, restrânși și ajungem să ne confruntăm între state și între diverse sectoare agricole. În al doilea rând, mi se pare că măsurile de acțiuni pozitive și recunoaștere profesională a femeilor uh, fermiere și în special, cele care lucrează în exploatarea agrară familială este esențial. În ceea ce privește tinerii, noi, noi și noi intrări în câmpul muncii, acest ajutor să fie anticipat, pe, să fie dat anticipat acestor persoane pentru a facilita proiectele acest, acești bani publici vor fi mai bine folosiți în acest fel pentru că nu vor fi folosiți pentru a plăti uh, dobânzi băncilor, cum se întâmplă acum. În, trebuie să avem nevoie, trebuie să avem o adevărată redistribuire a ajutoarelor la nivel european. Deci să se elimine drepturile istorice și să se uh, elimine, să se introducă uh, plafonări mult mai scăzute la nivelul întregii Uh, europene. Unul pentru zone muntoase, pentru zone defavorizate și, în al treilea rând, pentru alte zone defavorizate. Și plățile ajutoarelor trebuie să fie făcute conform unor uh, modele clare care să apere uh, mediul și să contribuie în lupta împotriva schimbării climatice. Și totul mm, ce este în afară să rămână pe din afară. Mulțumesc. Cred că Esther Heranz a introdus câteva idei interesante în raport, dar cred că avem o problemă de bază care a fost menționată de multe persoane. Uh, chestiuni care nu au fost rezolvate nici de comisie, nici de amendamente. Repartizarea în primul uh, pilon. Uh, noi distribuim 40 de miliarde pe an, dar uh, știm că acest criteriu al repartizării banilor după criteriul suprafeței nu are niciun rost putem moșteni 50 de hectare undeva în Europa și avem uh, acolo și câțiva uh, copaci, câteva elemente de peisaj și atunci primești uh, la fel de mulți bani ca un fermier care dispune doar de 20 de hectare, este o întreprindere familială care poate să creeze și locuri de muncă. Nu este echitabil deci nu suntem dispuși să existe o convergență în ce privește repartițiile, pentru că în majoritatea statelor există în Italia de pildă o repartizare care îi privilegiază pe unii și îi dezavantajează pe alții. Deci uh, vom discuta și în această după-amiază, inclusiv după raportul Curții de Conturi. Uh, nu putem să ne permitem să fim ineficienți, nu putem să ne permitem să nu avem răspunsuri clare pentru contribuabili. Deci, uh, eu cred că până la urmă și reducerea banilor pentru pilonul 2 este o cale greșită. Sunt uh, uh, de acord uh, că cei care sunt păgubiți de către mm, lupi, de către alte animale sălbatice, trebuie să fie răsplătiți. Dar eu cred că Până la urmă, uh, nu trebuie ca fermierii să fie cei care să suporte aceste pierderi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportoare pentru acest raport foarte echilibrat. Este, însă trebuie să existe o suficientă marjă de adaptare pentru statele membre ale căror structuri agricole sunt, sunt diferite. Trebuie să existe posibilitatea de diferențiere și trebuie să avem curajul de a moderniza astăzi politica Uniunii Europene în ceea ce privește subsidiaritatea. Se vorbește uh, de definiția adevăratului agricultor. Este o idee foarte bună și sunt de acord cu raportorul, raportoarea că trebuie să continuăm să avem aceste ajutoare legate direct de producție respectând regulile OMC. Însă am o abordare puțin mai critică în legătură cu alte două elemente, în special perioada de tranziție care trebuie să fie amânată și, în al doilea rând, sistemul obligatoriu în primul pilon pentru toate acțiunile de mediu și climatice. Uh, acestea ar putea să fie efectuate și prin al doilea pilon. Nu trebuie să punem pe listă interdicția investițiilor pentru, pentru drenajul subteran. Uh, sunt de acord cu ideea plafonului fixat, este un pas în direcția cea bună, însă Comisia nu ține cont de faptul că structurile de exploatare variază de la un stat la altul. Nu trebuie să scădem ajutoarele care sunt legate de producție și sper că vom putea să avem și un sistem facultativ, dacă unii și eu doresc. În anumite state membre, agricultorii fac mult mai multe decât să uh, uh, marcheze uh, căsuțe pe documente pe care le trimit la Bruxelles agricultorii vor să uh, se țină cont de uh, caracteristicile lor particulare. agricultorii vor putea să facă mai mult decât cere Bruxelles. Trebuie să le dăm posibilitatea de a continua. Doamna Haibuș. Mulțumesc foarte mult. Vreau să revin asupra renaționalizării care a fost criticată de către raportoare, dar uh, atunci nu este suficient uh, să încercăm să ne implicăm doar prin mici modificări. Trebuie schimbate anumite articole, trebuie să intrăm în detaliu, trebuie să existe standarde minimale uniforme pentru o mai bună biodiversitate, pentru apă curată, pentru aer curat. Trebuie să existe indicații angajatori. Nu putem uh, să spunem uh, uh, că vedem câte întreprinderi au făcut parte dintr-un program. Obiectivele trebuie să fie clar formulate, pentru că la anexa 1 lucrurile sunt doar în termeni general prezentate. Trebuie să fie clar uh, cum reducem uh, gazele cu efect de seră. Trebuie să stabilim câți bani punem la dispoziție pentru mediu și climă, câți bani pentru redistribuire în jos, câți bani să fie uh, prima de bază. Deci, dacă vrem să uh, protejăm întreprinderile, ele trebuie să fie apte să supraviețuiască în competența, în competiția generală. Deci, ă, trebuie să vedem cum se dezvoltă zonele rurale și din acest punct de vedere. Pentru că dacă rămânem la 70% plăți directe, nu vom atinge ă, obiectivele scontate. Să fie clar câți bani merg pentru structura agricolă, pentru redistribuire de ă, sus în jos și câți bani vor fi pentru plăți directe. Nu putem rămâne la 70%. E nevoie de standarde minime și repartizare clară a banilor. Mulțumesc. Danke, Vorsitzender. Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu sunt de acord cu raportoarea într-o chestiune. Avem produse agricole ieftine. Uh, familiile noastre cheltuiesc cel mult 10% pentru alimente. Doamna pledează pentru uh, produse agricole și mai ieftine. Asta înseamnă să disprețuim și mai mult munca fermierilor. Mm, pentru că de pe acum câștigul lor lor este foarte mic uh, dacă produc alimente. Este calea greșită. Nu poți să practici politici sociale uh, cerând să se ieftinească prețurile uh, pentru produsele agricole dacă capping-ul nu va deveni obligatoriu pentru toate regiunile din Europa, o să apară o distorsionare a concurenței. Uh, Eh, eu cred că regulile trebuie să fie general valabile pentru toți. Iar eh, noi trebuie să sprijinim întreprinderile mici și mijlocii eh, în primul rând. Și nu știu dacă până la urmă capping-ul va fi în avantajul lor. Iar iarăși cei 70% demonstrează că avem o politică care nu uh, își atinge obiectivele stabilite. Până la urmă, dacă acceptăm reduceri de fonduri uh, în dezvoltarea rurală, um, nu uh, facem nu ne facem un serviciu. Cred că noi vom înainta foarte multe amendamente. Da. <clears throat> domnule președinte aprecieri față de munca doamnei raportor intru direct în subiect legat de plafonare stimați colegi am stat de vorbă cu foarte mulți fermieri care ar fi afectată această plafonare și să știți că dacă rămânem în logica propunerii Comisiei, inclusiv cea a doamnei raportor, o să avem de-a face cu foarte multe falimente în această zonă, deoarece îmi spun fermierii, și nu doar din România, ci și din Olanda sau din Franța sau din alte state, ei și-au făcut împrumuturi la bancă pentru cel puțin zece ani de zile au avut în vedere când au făcut aceste împrumuturi la bancă și aceste sume care le veneau din subvențiile agricole. Ori dacă aceste subvenții le vor fi tăiate după 2020, atunci cu siguranță o să i condamnăm la faliment. De aceea cred că trebuie să fim foarte atenți la felul în care propunem această plafonare și unde o stabilim uh, aceasta apreciind că în opinia mea ea trebuie să fie la fel la nivelul întregii uniuni europene și nu la nivelul statelor membre. plățile directe evident că plățile directe uh, le dorim să fie echilibrate între statele membre deoarece suntem actori pe aceeași piață dar în același timp eu cred că este foarte important să găsim un mecanism prin care să le conectăm cu productivitatea pentru că exact ce spunea colegul dorfmann nu este suficient să ai o suprafață de teren, ci trebuie să produci cu acel teren uh, această hrană de care au nevoie uh, consumatorii noștri. Legat de fermierul activ, de asemenea, cred că este o chestiune foarte importantă și trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, banii de la Uniunea Europeană merg la cei fermieri care, într-adevăr, fac agricultură și nu la cei care sunt speculatori în acest domeniu sau cei care, cei care nu au niciun fel de legătură cu sectorul agricol. Legat de prădători, o singură observație doar, să nu uităm că nu doar animalele pot să fie supuse prădătorilor, ci și culturile agricole și aici trebuie să avem în vedere și această această chestiune legată de uh, culturile agricole. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Euh, tout d'abord, je voudrais bien sûr euh, remercier euh, Aș dori să-i mulțumesc lui Esther Erans Garcia pentru raportul său. Uh, o strategie care pune uh, anumite uh, Uh, întrebări în legătură cu dimensiunea comună care se va reduce printr-o politică mai in, puțin integrată a Uniunii Europene. Aceasta este propunerea raportorului nostru, raportoarei noastre. Uh, vă reamintesc că eu nu consider că această propunere a Comisiei uh, este foarte logică de a delimita propunerile comune. Aș dori care acestea să fie uh, reintegrate în fondurile structurale. Este vorba de FEADR. În plus, trebuie să contracarăm acestei, uh, această reducere a dezvoltării rurale în al doilea pilon, trebuie să limităm transferul de fonduri între al doilea pilon și primul pilon. După cum știți, această propunere a Comisiei este foarte periculoasă pentru al doilea pilon, trebuie să fie limitată la 5% din pilonul 2 sau pilonul 1. Este foarte important. În ceea ce privește uh, schema ecologică, uh, este foarte important ca acestea să fie stimulatoare pentru agricultori. Îmi doresc ca statele membre să aibă o parte fixă a pachetului financiar în, prima parte, în primul pilon al acestui program ecologic și nu totdeauna în pilonul al doilea. În acele, ceea ce privește plantele proteice și planul comisiei, deocamdată mergem în sensul greșit. Mi-aș dori ca prin o evaluare a ajutoarelor complete, să se creeze ajutoare sectoriale pentru a ajuta la dezvoltarea acestei filiere care este strategică, după cum a fost reamintit de colegii noștri. Vă mulțumesc. President McGuinness. Doamna McGuinness. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cu cât ascult uh, mai mult și cu cât mă gândesc mai mult la această chestiune, cu atât lucrurile devin mai dificile. Odată ce decuplăm uh, plățile directe de producție, acum încercăm să le legăm de teren și să calificăm această legătură, să vedem cum o vom face. Vorbesc în numele unor fermieri care mi se adesează din ce în ce mai des uh, îngrijorările lor. Fermieri uh, uh, cu normă întreagă, cum s-ar spune. Uh, și acum uh, situația veniturilor uh, acestor familii devine din ce în ce mai grea. Uh, fermierii de vite și de oi sau care ară pământurile au un, un procent de plată directă deci plățile directe reprezintă 70% din venitul lor. Dacă pierd plățile directe, își pierd venitul. Sper că amendamentul uh, la propunerea privind fermierul activ ar putea să dea flexibilitate statelor membre pentru a mm, vedea ce structură doresc să aibă în um, zona rurală. Dacă dorim să avem uh, agricultori cu normă de plină, să spunem așa, vrem să excludem posibilitatea ca uh, proprietarii de terenuri să beneficieze de plățile directe și nu fermierii. Acest lucru s-a întâmplat chiar dacă noi am avut cele mai bune intenții la reforma anterioară și nu mai putem să stăm cu brațele în sân și apoi în ceea ce privește chestiunea de mediu. Avem această abordare treptată, avem condiționalitatea, schema ecologică și de agricultură și mediul înconjurător. Dar când a inventat Dumnezeul natura, nu a împărțit-o în trei părți. Uh, Trebuie să vedem ce facem și ce mesaj transmitem fermierilor. Fiindcă în momentul în care mă întreabă ei ce, mă întreabă ce, vor, ce vreau eu să facă ei pentru mediu și le e greu, mi-e greu să le explic într-un mod logic. Mulțumesc, domnul Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii patru ani, ca membru al Comisiei, am observat Uh, deputații voiau suscitare să se include la, uh, la silvicultura în PAC. Și eu le spuneam de fiecare dată, silvicultura nu ține de competențele Uniunii Europene. Și mi se rânjau unii la mine, nu mi se răspundea. Comisia nu a fost de acord cu mine, dar acum ajungem la un moment de cotitură. Comisia ar trebui să le spună deputaților, ne pare rău, băieți, nu putem legifera în ceea ce privește silvicultura. Asta trebuie să facă la nivelul Consiliului European. E nevoie de o schimbare a tratatului și de unanimitate. Și până atunci ar trebui să nu mai vorbim pur și simplu de acest subiect. În al doilea rând, privind aceste culturi proteice. Da, uh, nu avem suficiente proteine și uh, uh, culturi proteice în Europa. Majoritatea sunt leguminoase, cele care nu sunt. Atunci, proteinele sunt un produs secundar al uh, și, bineînțeles, toate culturile emit uh, uh azot de azotat gaz uh, cu efect asupra climei și uh, li se spune fermierilor să reducă emisiile în atmosferă, dar în același timp le cerem să cultiveze, să cultive mai multe leguminoase, mai multe culturi proteice. Le, le dăm cu dreapta, luăm cu stânga. Ce facem? O să vorbească cineva despre această contradicție? Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, unii în această comisie ne-am opus la început propunerii Comisiei Europene, fiindcă propunerea nu uh, răspunde problemei veniturilor și se și, suspe, și această uh, decuplare a asistenței și cuplarea sa la Uh, teren uh, nu este, nu este mulțumitoare pentru părerea noastră, nu se răspunde uh, provocărilor de mediu și de alimentare și așa mai departe. Vreau să Mulțumesc, domn raportor, fiindcă uh, s-a, s-a intrat în, în detalii tehnice și multe propuneri sunt interesate, dar dat fiindcă nu am mult timp la dispoziție, vreau să mă refer la două aspecte. În primul rând, este vorba despre noua arhitectură a înverzirii. Cred că propunerea nu este suficient de ambițioasă. Ar trebui să se articuleze toate instrumentele pentru a fi mai eficienți. Trebuie să adaptăm dispozitivul de măsuri agro-mediu înconjurător și precum și schema ecologică și să fim foarte atenți la acest greenwashing, să nu cădem în, în capcana înverzirii ca în mandatul anterior. Și apoi, ceea ce este plafonarea. În ceea ce privește justa repartizare a asistenței, nu sunt de acord cu plafonul de 100.000 de, de euro, care e prea ridicat. Eu cred că ar trebui să lăsăm flexibilitate statelor membre și să avem o plafonare uh, să, să nu avem neapărat o planificare omogenă și să nu includem uh, chestiunea ocupării în distribuția uh, ajutoarelor. Gobič. Najprej hvala Ester za poročilo, zahtevno, naj, najzahtevnejše poročilo tega mandata našega odbora. Mulțumesc! Este poate cel mai dificil raport pentru acest mandat. Pentru că se atrage atenția asupra unor deficiențe din propunerea inițială Uh, de pildă flexibilitatea. Și sunt multe lucruri de adăugat. Uh, acum uh, trebuie elaborate planuri strategice în statele membre care să exprime viziunea de dezvoltare a spațiului rural. Pilonul 1 și pilonul 2 urmează să fie combinate. Dar evoluțiile din statele membre până acum uh, au fost uh, diferite și neconcludente. Se înțelege prea puțin de ce este nevoie de prestații și eficiente în agricultură. Poate și contribuabilii din statele membre înțeleg puțin. Eu sprijin orientarea spre uh, sprijinirea întreprinderilor familiale. În legătură cu uh, plafonarea, cu capping-ul, trebuie să mai discutăm lucrurile. Nu trebuie să fie uitați cei care trebuie să renunțe la întreprinderile lor, să le predea altora, pentru că de obicei sunt întreprinderi aflate în uh, dificultate. Este nevoie de inovație și în domeniul agricol, uh, trebuie stimulați fermierii tineri, este nevoie de digitalizare. Există un concept al satelor inteligente. Și avem aici un raport de, care uh, se bazează pe fondul de coeziune, pe Interreg, pe alte fonduri pentru că dacă nu sunt valorificați și acești bani, uh, satele nu vor putea să supraviețuiască. Eu uh, nu uh, sunt favorabil reducerii fondurilor pentru dezvoltarea rurală. Het eerste punt van mij is hetzelfde punt als wat Herbert ook naar voren heeft gebracht. Het gaat over grond. Și eu doresc să mă refer la terenurile care se află în mâinile fermierilor. Dar uh, nu este vorba de uh, concernele multinaționale, mă gândesc însă și la bănci care trebuie să stimuleze activitatea rurală. Iar în ce privește pilonul 1 și pilonul 2 și cum se poate opera în baza planurilor strategice naționale, Cred că uh, sunt lucruri importante pentru sectorul agricol, dar care este uh, strategia statelor um, membre? Pentru că până la urmă trebuie să existe condiții egale pentru toți fermierii. Problema ecologizării are legătură cu programe cadru, cu subvenții pentru că, sigur, uh, că fermierii sunt în primul rând interesați să protejeze natura. Avem un fond pentru dezvoltare rurală, dar în ce privește programul LIFE, am fost de acord de, uh, cu investiția uh, banilor și în probleme ecologice. Și până la urmă s-a renunțat la această idee. Iar în ce privește interdicția de zbor, uh, mi se pare că este uh, o propunere care nu este realizabilă. De, uh, în ce privește strategia pentru cultivatorii de cartofi, este important să existe și o politică a prețurilor corespunzătoare. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc și eu raportoarei și cred că trebuie să acționăm loiali unii cu alții. Ce poate să facă raportoarea? Primește o propunere legislativă din partea Comisiei și încearcă să găsească îmbunătățiri și soluții de compromis. Eu trebuie să îi fac un compliment din acest punct de vedere a muncit mult și cu siguranță că nu va refuza și propunerile colegilor. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie să avem o atitudine loială unii față de alții. Există și un sprijin din partea domnului Dorfman. Eu nu mă voi referi la capping, la plafonare, pentru că de ce nu uh, acceptăm uh, plăți minime pe hectar uh, pentru toate regiunile din Europa? pentru că din acest punct de vedere încă există inegalități. Deci să spunem că ne dorim un uh, premiu minim de 150 de euro pe hectar, indiferent că este undeva din uh, nordul Europei sau sudul Europei. Pentru că trebuie să ne întrebăm cum repartizăm banii echitabil pentru uh, micii fermieri și pentru cei care dispun de suprafețe uh, întinse. Deci, o primă minimă uh, ar trebui să fie introdusă, putem face acest lucru. Ar fi și un semn uh, în spiritul politicii de coeziune. După aceea, pagubele produse de prădători, de către lupi. <laughs> Um, acum, uh, aceste despăgubiri sunt suportate de către contribuabili. Dar există și un punct B pentru că trebuie să existe și un management corect al protecției împotriva animalelor sălbatice. Și după aceea, în legătură cu conceptul de greenwashing. Greening-ul, ecologizarea, din punctul meu de vedere, ține strict de pilonul 2 deci ă, și în ce privește ecoschemele ar trebui să acționăm în acest sens. Oricum, eu vreau să-i fac un compliment raportoarei noastre, care va trebui până la urmă să prelucreze peste o mie de propuneri. pani Bun. Am terminat lista de vorbitori. Dau cuvântul comisiei. Dar vă rog să lăsați niște timp și pentru um, concluziile raportorului. Mulțumesc, domnule președinte, o să fac tot ce pot, dar avem un subiect greu astăzi. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport, care reprezintă o bază foarte bună pentru colaborarea viitoare și, viitoare și cu Consiliul. Și mulțumesc mai ales uh, pentru sprijinul la ceea ce ceream noi noul uh, uh, model de performanță. Vrem ca pacul să fie mai performant, mai multă subsidiaritate și posibilitatea de mai mult de a avea mai multă simplificare pentru autoritățile naționale și pentru fermieri. E o schimbare de paradigmă, de sistem, e adevărat, și pe viitor trebuie să ne asigurăm că facem lucrurile cum trebuie. Nu putem să trecem de la un sistem la altul rămânând undeva la mijloc, ca să zic așa, fiindcă atunci nu avem uh, cele mai bune elemente din ambele sisteme, ci cele mai proaste din ambele sisteme. Asta sunt, uh, să se remarcă de ordin general, trebuie să ne asigurăm că schimbările aduse propunerii Comisiei sunt uh, consecvente cu obiectivele noastre politice. Vreau să vă spun că sunt uh, mai multe elemente pe care le-am discutat și astăzi cu privire care au legătură cu CFM-ul. Acestea țin de competența de negociere a președinției, este vorba de cofinanțare, de pildă, este vorba despre convergență internă, despre regula N plus 3 pentru dezvoltare rurală. Deci nu o să mă refer la acestea. Apoi, începând cu obiectivele. Ce am încercat noi să facem aici este să um, traducem obiectivele uh, um, uh, generale în uh, provocările cu care se va confrunta agricultura și avem aceste nouă obiective specifice pe care le regăsiți în propunere. Schimbând formularea acestor obiective, trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să se regăsească acest lucru și în noul model de, prestanță, de, de performanță, mai ales în ceea ce privește indicatorii. Nu putem să avem obiective dacă nu avem indicatori care să măsoare progresul, înainte, um, progresul făcut. Comisia a discutat formularea la nivel intern pe îndelete și, bineînțeles, întotdeauna suntem deschiși și îmbunătățirilor, dar trebuie să nu uităm acest lucru. Apoi, în ceea ce privește chestiunea femeilor. Uh, Bineînțeles, statele membre uh, în planificarea strategică viitoare vor putea uh, ținti sprijinul către femei dacă este necesar. Acest lucru este foarte clar în uh, obiectivul 8 dar noi considerăm că nu e nevoie acum să inventăm un nou obiectiv specific doar pentru femei. Doamna raportor a spus, a întrebat dacă trebuie să fie uh, avut în vedere toate aceste obiective. În analiza nevoilor, statele membre trebuie să facă această evaluare uh, în ceea ce privește toate aceste nouă obiective specifice, dacă reiese că pentru un anumit obiectiv nu e nevoie să aibă nicio intervenție și banii se folosesc mai bine altundeva, până la urmă nu trebuie să um, creeze intervenții pentru acest obiectiv, dar evaluarea nevoilor, primul pas al noului sistem trebuie să se facă pentru toate cele nouă uh, obiective specifice. Acum, în ceea ce privește CPR și aici vă mulțumim foarte mult pentru sprijin pe care l-ați acordat uh, în ceea ce privește propunerea noastră de a avea un opt-in uh, foarte bine țintit în ceea ce privește prevederile CPR. După părerea noastră, Uh, um, trebuie să ne asigurăm că uh, banii de la PAC sunt folosiți cum trebuie, deci avem nevoie de uh, a ne asigura că ce avem noi acum trebuie să se oglindească cum trebuie în CPR, care se discută la ora actuală și în alte comisii ale, ale Parlamentului European. În ceea ce privește chestiunea de mediu, suntem cu toții de acord că avem nevoie de mai multă ambiție în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și uh, combaterea schimbărilor climatice. Și am propus aplicarea acestui lucru nu numai prin niște elemente specifice în propunerea noastră, dar și printr-o uh, Uh, clauză no backsliding la articolul 92 și, din păcate, vreau să vă spun că mm, uh, am primit cu tristețe mm, ce, uh, încercarea de eliminare din partea domnului raportor. Trebuie să avem, să ținem cont de pachetul global până la urmă. Până la urmă există elemente diferite care țin de protecția mediului conjurător la pilonul 1, pilonul 2, la condiționalitate și va trebui să facem evaluarea la sfârșit să vedem dacă am atins aceste obiective uh, în ceea ce privește pachetul de plin și dacă pachetul de plin adoptat de, de colegiuitor reprez, uh, reprezintă o îmbunătățire a protecției mediului, într-adevăr. Aici avem îngrijorări în ceea ce privește faptul că s-a eliminat numai această clauză orizontală, dar și dar s-a, s-a inclus uh, și procentul de 30% pentru cheltuielile de la pilonul 3 și Uh, s-a uh, uh, eliminat prima pentru performanță pe care o avea până acum. Apoi, culturile proteice, cu toții avem un obiectiv comun de a sprijini sectorul. Vom avea un eveniment în Austria săptămâna viitoare și Comisia va prezenta un raport pentru a ne arăta cum va face față aceste provocări. Vreau să vă spun acum pe scurt că um, culturile proteice sunt deja sprijinite Uh, prin sprijin cuplat la pilonul 1 și în ceea ce privește propunerea domnului raportor de a include aceste culturi și în uh, alte sectoare pentru care pot exista intervenții sectoriale, noi suntem uh, foarte deschiși la o astfel de discuție. În ceea ce privește plafonarea, știți prea bine, pentru noi acesta este un element pe bază de voluntariat care trebuie să fie gestionat la nivel european și mă alătur celor care au uh, sprijinit această idee. Pentru noi este foarte important să asigurăm un teren echitabil pentru toată Uniunea Europeană. Deci ar trebui să fie nu numai obligatoriu, ci să țină cont și costurile uh, laboreale pentru, în mod simplificat pentru a ne asigura că acele ferme care sunt intens, care fac uh, agricultură intensivă nu sunt penalizate. Și când vine vorba de schemele ecologice și aici, bineînțeles, înțeleg corect ce spune doamna raportor și anume că excluderea acestor scheme de la uh, plafonarea obligatorie și reducere ar avea un uh, rol pozitiv pentru mediul înconjurător, dar pe de altă parte avem ținta de a avea mai mult sprijin țintit pentru plățile directe la pilonul 1 și aici avem două obiective care se bat cap în cap și trebuie să ajungem la un compromis, iar aici cred că va trebui să revenim asupra acestui subiect la discuțiile viitoare. În ceea ce dezvoltarea rurală, cred că Sprijinul pentru femei aici poate să fie programat cum trebuie de statele membre în cadrul planurilor strategice uh, uh, și uh, în intermediul interitativă pe care o avem conform regulamentului 13.05 pentru că nu corespunde modelului nostru de performanță. Apoi, dacă ar trebui să avem un efect de stimulant pentru unele măsuri, cum ar fi măsurile pentru mediul înconjurător, nu este nevoie, după părerea noastră, de acest lucru, fiindcă în momentul în care statele membre calculează sprijinul pe care îl dau fermierilor, vor trebui să să se asigure că aceste măsuri sunt suficient de atrăgătoare pentru fermier, pentru că sunt pe bază de voluntariat pentru fermier. Și atunci sprijinul trebuie să fie la un anumit nivel pentru a se asigura că există această atractivitate. Deci stimulentul este deja inerent. Dar pentru a... Și dacă am spune lucrurile aici, le-am, le-am stipulat foarte clar, s-ar, s-ar, uh, s-ar, s-ar spune că aceste regulamente nu mai sunt uh, compatibile cu uh, uh, OMC cutia uh, uh, respectivă. Și în, în uh, Și trebuie să fim foarte, să avem uh, mare atenție cu uh, cutia portocalie și cutia verde și transferurile între acestea. Apoi, în ceea ce privește regionalizarea și tranziția. Știți că am propus un plan strategic pentru statele membre și trebuie să existe un interlocutor unic, o autoritate de decizionare unică pentru comisie. Asta însă nu înseamnă. Și aici vreau să subliniez acest lucru, că aproape toate elementele pe care statele membre uh, le vor, uh, vor trebui să le facă în conformitate cu acest nou regulament, pot să fie planificate la nivel regional. Propunerea um, noastră dă libertatea statelor membre să țină cont de realitățile de pe teren, iar statele membre care spun că doresc, de pildă, să facă intervenții de dezvoltare rurală la nivel regional, pot să o facă foarte bine, fără probleme și suntem deschiși și la o colaborare strânsă cu dumneavoastră și cu Consiliul pentru a ne asigura că că structurile instituționale a agențiilor de plătitoare, de autorităților de gestionare, respectă constrângele administrative, constituționale ale fiecărui stat membru. A, și, încă un aspect. Este vorba despre uh, uh, tranziția, această propunere. Cred că este prematur să vorbim despre asta astăzi. Uh, și sau să dăm o dată clară pentru tranziție. Știm că statele membre vor avea de o anumită perioadă pentru planurile strategice ale PAC și știm în egală măsură că Comisia va avea nevoie de timp și ea pentru examinarea acestor planuri și pentru a lua o decizie justificată de aprobarea unui plan sau nu. Și e nevoie de timp pentru asta. În propunerea noastră, noi am plecat de la premisa că acest regulament va fi adoptat de colegiuitori cu suficient timp înainte pentru a, uh, fi deja aplicat la când va începe noul CFM. Dacă Însă, nu se poate aplica acest calendar. Atunci trebuie să ținem cont de acest lucru și trebuie să uh, ne uităm la diversele etape ale regulamentului. Dar deja o propunerea unei date de acum, odată de departe, la distanță în viitor, am transmite un mesaj greșit uh, sectorului uh, în ceea ce privește politicile noastre și anume că am uh, vrea să îmbunătățim uh, performanța prin acest raport astfel încât să ajungă la beneficiar cât mai repede cu putință, pentru a beneficia cât mai uh, mult de pe urma următorului cadru financiar multianual. Mulțumesc foarte mult. Acum, în final, dau cuvântul doamnei raportor. Nu mai mult de 10 minute, vă rog. Muy bien, muchas gracias, señor Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au cuvântul, raportorilor în umbră și colegilor care au cuvântul și comisii pentru uh, comentariile și părerile pe care vi le aduceți, care nu fac decât să-l îmbunătățească și uh, Bineînțeles, uh, sper că aceste păreri și comentarii să se transforme și în amendamente în curând. Adevărul este că orice instrument al Uniunii Europene trebuie să se adapteze vremurilor. Pentru că vremurile se schimbă și traversăm și trăim acum într-o societate care, iată, odată cu sosirea acestor uh, uh, uh mijloace de comunicare noi uh, nu s-a schimbat iar um, societatea vrea, vrea să aibă acces la informații, este foarte ușor să, să, să este foarte important să uh, să se ajungă la informații, trebuie să fim atenți la surse totuși. Și trebuie să ne adaptăm la vremuri, cum spuneam, fiindcă cetățenii, bineînțeles, urmăresc uh, cu mare interes ce se întâmplă cu bugetul european și în cadrul bugetului european, bineînțeles, pacul are o importanță semnificativă. Și este o politică care are impact asupra întregii societăți, fiindcă știm cu toții foarte bine că E nevoie de alimente de calitate la un preț rezonabil pentru consumatori și pentru mine, deci este un subiect extrem de important și deci trebuie să uh, să um, uh, îl facem accesibil tuturor și să-l actualizăm. Iată de ce acest schimb de paradigmă este o ocazie extraordinară. O ocazie care nu trebuie neapărat să fie acceptată așa cum a fost lansată de Comisia Europeană. Trebuie, bineînțeles, să-i oferim suficiente elemente comune pentru a evita uh, riscul renaționalizării despre care ați vorbit și unii dintre dumneavoastră astăzi. Amendamentele mele, marea parte a lor, merg în această direcție. Deci, uh, și anume să facem un bloc de elemente comune pentru toate planurile strategice ale statelor membre, astfel încât uh, să fie asemănătoare în ceea ce privește o bază comună, să, să fie aceleași la baza comună. Bineînțeles, după aceea, problemele de mediu înconjurător pe care le are Finlanda, să zicem, nu au nicio legătură cu problemele de mediu înconjurător uh, din sudul Europei în uh, regiunea Andalusia, în Spania, să zicem. Deci trebuie să ne adaptăm și la regiunile agronomice, la regiunile climatice și la latitudine. E acest lucru este la sine înțeles. Bun. Renaționalizarea, nu suntem de acord cu asta și ca să nu existe renaționalizarea, elementele comune trebuie să fie foarte solide. Și eu vă propun Uh, aceste lucruri. Sper să îmbunătățiți dumneavoastră lucrurile prin amendamentele pe care le veți înainta, să îmbunătățiți aceste elemente comune, să fie PAC și mai comună prin aceste amendamente, astfel încât instrumentele de adaptare la vremurile existente, planurile strategice, să adapteze într-adevăr PAC-ul la vremuri și în același timp să ne atingem obiectivul și anume de a evita renaționalizarea, pentru a avea în continuare o agricolă politică comună. Asta se așteaptă cetățenii de la noi și după ce am discutat cu sindicatele agrare și i-am ascultat, asta așteaptă de la noi și producătorii, cred eu, și m-a surprins, de pildă, că producătorii mi-au spus că nu vor întârzieri în ceea ce privește pacul și nici în incertitudine, ci că vor securitate. Asta mi-au spus-o nu numai sindicatele spaniole, ci mi-au spus-o uh, în alte, s-a spus același lucru și în alte țări. Deci ex, producătorii se uită la noi, așteaptă de la noi să fim agili, așteaptă de la noi să fim eficienți și așteaptă de la noi să reușim ca pacul să fie asta o politică agricolă comună. Toate aceste elemente. Și acum am lansat mingea, iar uh, și acum în prag electoral. Deci, trebuie să dăm dovadă de multă răspundere în ceea ce privește deciziile pe care le luăm acum cu privire la politica agricolă comună. Acestea fiind spuse, vreau să vă spun că am ascultat cu mai atenție tot ce mi-a spus, aștept amendamentele dumneavoastră, bineînțeles, nu pot să vorbesc de toate, fiindcă uh, domnul președinte m-a rugat să fiu succintă, dar vreau să vă spun, pla- plafonarea, despre care mi-ați vorbit mulți dintre dumneavoastră. Bun, uh, plafonarea este singurul subiect unde am fost chiar flexibilă. Singurul. Și am făcut asta pentru că după ce am vorbit cu sectorul, cu statele membre și cu mulți dintre dumneavoastră, am considerat că plafonarea trebuia să se ajusteze diverselor structuri de producție. Nu ar avea același efect uh, plafonarea în Estonia și ca în Portugalia, de pildă. În Estonia, de pildă, asta am vorbit cu ministrul Eston, și mi-a spus că propunerea de plafonare a Comisiei Europene ar afecta 60% din teritoriul subvenționat. Iar afecta pe toți și uh, iar, uh, iar lovi pe toți. 60%, deci se părea o metodă neproporționată fiindcă ar fi un, o plafonare generală, ceea ce însemna că uh, se reduce pur și simplu pacul. Iată, deci prin uh, ce propun eu, se, ne putem adapta la diversele realități existente, dar dacă nu sunteți de acord, dacă uh, credeți că această plafonare nu răspunde obiectivelor noastre, trimiteți amendamente, vă rog frumos. Dar țineți cont de faptul că plafonarea nu este o măsură tehnică, este o măsură bugetară. Deci, nu, e, nu este obiectivul uh, agricultorilor și a de animale, este un obiectiv al statelor membre. Este o măsură bugetară și cred că aici e nevoie de flexibilitate, fiindcă nu e o măsură ce trebuie bătută în cuie, nu e o măsură tehnică uh, comună. Dar, mă rog, sunteți liberi să faceți ce doriți. Dacă vreți să facem asta, o facem până la urmă. Să nu uitați că e o măsură bugetară și că nu este o măsură de asistență, fiindcă mecanismul de asistență este plata uh, redistributivă. Plata redistributivă uh, echilibrează diversele exploatări din diversele state membre. Da, uh, să nu uitați acest lucru când, când transmitem amendamente. Eu uh, vă spun care este obiectivul general pe care îl dorim cu toții. Iar propunerea despre uh, redistributive știți foarte bine, 20% din uh, asistența de bază pentru venituri trebuie să ne asigurăm că nu există pierderi importante, fiindcă e nevoie de un echilibru, dar trebuie să avem o analiză prealabilă, care nu există. Nu știm cum va afecta această plată pe producători, fiindcă nu avem nici măcar bugetul. Asta ar fi, de fapt, punctul numărul 1. Bun. Au mai spus câțiva colegi că se penalizează ocuparea în exploatările agricole. Mie mi se pare că dacă avem o plafonare care ține cont de ocuparea pentru fiecare exploatare, nu, nu înseamnă o, penalizare. Iar cred că suntem cu toții de acord că ocuparea în uh, domeniul agricol trebuie protejat, nu penalizat. Și cine dorește o cuantificare a obiectivelor? Da, bineînțeles, i-am ascultat pe cei care vor o cuantificare a obiectivelor. Ce, vreți să sufocăm pacul? Să-i, să-i punem căluși ca să nu-și mai poată facă dator, să nu mai poată face datoria, fiindcă ăsta ar fi efectul direct a acestor obiective cuantificate. Uh, nu cred că este o idee la ordinea zilei neapărat. Și în ceea ce privește uh, reducerile de dezvoltare rurală, nu, nu e adevărat. Nu accept niciun fel de scădere a bugetului la nicio parte a politicii agricole comune. Eu am cerut în documentul meu să se mențină bugetul. Deci, nu sunt de acord cu niciun fel de scădere nici la pilonul 1, nici la pilonul 2. Și uh, cer menținerea bugetului ei așa cum uh, doresc și majoritatea parlamentarilor europeni. Ați uh, vorbit despre tinerii agricultori, sunt de acord. Dacă, uh, dacă aveți o idee pentru a spori număr, numărul tinerilor agricultori, sunt binevenite și aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește asistența, m-a criticat cineva în legătură cu venitul Uh, pentru subzistența Asta este o condiționalitate sporită, ceea ce înseamnă că uh, greening-ul, uh, verzirea este deja inclusă și este obligatoriu nu pentru ce 30% din plată, ci pentru 100%. Deci, elementele de ecologizare nu sunt legate acum de 30%, ci de 100%. Asta consolidează elementele de mediu înconjurător și uh, în uh, contextul asistenței PAC. Cu atât mai mult cu cât mi se pare suficient de importantă majorarea cerințelor uh, de mediu pentru producători pentru a lega 60% din asistență de această deci 60% din fonduri uh, sunt apoi uh, distribuite către această asistență. S-a schimbat numele, se numește uh, acum venit pentru durabilitate. Mă rog, acesta este noul nume. Deci, trebuie să dăm dată de răspundere. Dacă le cerem mult mai mult, atunci să le dăm și mai multă securitate. Mi se pare că este foarte important să se mențină acest venit pentru a cere obiective de mediu ambițioase pentru producători. Și acum, imediat termin, o asistență pentru venit nu Uh, poate să, să nu meargă mână în mână cu obiectivele de mediu. Și un, o asistență mai mică pune sub semnul întrebării obiectivele de mediu foarte ambițioase pe care, pe care le are Parlamentul European. Deci, trebuie să ținem cont de acest lucru. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră, mulțumesc pentru această dezbatere și, uh, și când uh, doriți o să mai vorbim și despre, despre raportul privind OCP-ul unic. Mulțumesc foarte mult! În intervențiile, domnule raportor, am, am constatat foarte multă hotărâre în ceea ce privește sistemul de punere în aplicare, abordarea comunitară și flexibilitatea ar putea să, să se fuzioneze în aceste planuri strategice. Și plafonarea e legată de structura de producție. Fiecare hectar trebuie să fie competitiv. Trebuie să ne dăm seama, să ținem cont de efectul economiilor de scală. Renaționalizarea mă rog, eu nu mă tem atât de mult de acest concept. Știu că comisia cunoaște foarte bine acest concept, dar trebuie să ne asigurăm că ne implicăm, că implicăm parlamentele naționale și e nevoie de un uh, anumit instrument de control aici. Rolul nostru este de a ne asigura că există un, monitoriz, un sistem de monitorizare. Și uh, asta este și rolul parlamentelor, asta este și rolul parlamentelor naționale. Parlamentele naționale nu trebuie să accepte totul și pot uh, înainta propriile lor sugestii până la urmă. Vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere. Nu uh, a trebuit să vă întrerupt, ați respectat timpul alocat, cu o excepție domnul Caputo. Ați avut cu toții ocazia să luați cuvântul. Termen pentru depunerea amendamentelor este 3 decembrie pentru ambele rapoarte. Și vă rog să nu uitați să citiți scrisoarea președintelui Tajani. Se încheie ședința de astăzi până la ora două jumătate, când vom avea un invitat. Deci, vă rog să veniți la timp. Două jumătate.